Mulțumim, spune doamna președinte, doamnelor și domnilor interpreți. Am luat la cunoștință mesajul dumneavoastră. Și, după cum spuneați, vom termina ședința la orele 12.30. Începem ședința. Dar, înainte de asta, le urez bun venit invitațiilor stimatului coleg Kramer. Este vorba despre un grup de vizitatori din uh, Baden-Württemberg, uh, de la Ministerul de Transporturi. Bun venit la ședința noastră. Allez, nous commençons. Și acum trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. După aceea, drepturile și obligațiile călătorilor din uh, transportul uh, uh, feroviar. Domnul Liberațchi este, este raportor, raportul a fost amânat. Dacă nu sunteți împotriva acestei modificări, atunci putem trece la comunicările președinței, președinției ei bine, nu există astfel de, de comunicări și acum, la punctul 3 de pe ordinea de zi, dăm cuvântul domnului Liberațchi, a cărui uh, raport, uh, tocmai vă spuneam că fusese amânat data trecută. Dau cuvântul raportorului, mai apoi raportorilor din umbră și mai apoi comisia se poate la rândul său exprima. Domnule Liberațchi, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Stimați membri ai Comisiei TRAN, Subiectul acesta este unul foarte tehnic, foarte dificil. Au fost depuse peste 630 de amendamente. Bine, am plănuit uh, să organizăm și o ședință cu raportorii din umbră Am avut de asemenea 20 de consultări cu diversi, diversele părți interesate. Am organizat o serie de dezbateri în toate formatele posibile, bilaterale, multilaterale. Ne-am întâlnit și cu reprezentanții persoanelor cu handicap. Deci, cred că am procedat așa cum ar fi trebuit să procedăm. doi raportori din umbră, și anume domnul Muselier de la PPE și domnul Kramer, în numele grupului său, au fost prezenți la toate ședințile și le mulțumesc pentru astăzi. Vizita- vizitatorilor uh, domnului Kramer le-aș spune că au primit o invitație la Parlamentul European din partea unui eurodeputat care, căruia chiar îi pasă de transporturi și care, care luptă pentru îmbunătățirea situației. Acum trecând la subiect. Am uh, reușit să ajungem la o serie de amendamente de compromis. Am uh, stabilit o nouă perioadă de notificare pentru persoanele cu handicap, 3 ore la uh, gările de dimensiuni mediu, medii și 12 ore în cazul uh, gărilor uh, rămase. Propunerea inițială era de 48 de ore perioadă de notificare. Am spus clar că e greu să organizezi o călătorie în 48 de ore, deci uh, acest, această perioadă ar uh, fi până la urmă un impediment în calea uh, persoanelor cu handicap. 12 ore, pe de altă parte, n-ar fi o mare bătaie de cap pentru responsabilii gărilor și pe tema aceasta am ajuns la un consens cu Comisia INCO de asemenea. În al doilea rând, după multe dezbateri, am uh, decis să renunțăm la clauza de forță majoră. Asta pentru că nu ne doream ca sistemul să fie uh, abuzat am ajuns la concluzia că 50% uh, rambursarea biletului pentru uh, întârzierile de o oră sau mai mult și 100% rambursarea contravalorii biletului în cazul în care întârzierea depășează, depășește depășește două ore. De fapt, 75% rambursare, îmi cer scuze, PPE-ul ceruse uh, rambursare integrală. După aceea, uh, conexiunile. Noi ne dorim ca pasagerii să poată călători cu uh, uh, următorul tren disponibil, indiferent de, de operatorul respectivul, respectivei garnituri. După aceea, bicicletele în, pe tren. Este anul, uh, nu-i așa, a transportului alternativ. Uh, prin urmare, în acest context, e clar că uh, trebuie să promovăm deplasarea cu bicicleta. După aceea, formatul standard, formatul unic pentru depunerea plângerilor. Deci formatul ar trebui să fie același, indiferent de limba în care respectivul uh, formular va uh, fi completat. De asemenea, vrem să ne asigurăm că poziția Parlamentului European uh, este una fermă. Vrem, de asemenea, să avem uh, o abordare echilibrată care să țină cont de nevoile pasagerilor, dar și a operatorilor uh, feroviari. Bineînțeles că uh, Um, pasagerii sunt în uh, prim planul eforturilor noastre, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că doleanțele noastre pot fi întrunite de către operatorii uh, feroviari. N-are niciun sens să venim cu cine știe ce ambiție atâta timp cât operatorii nu pot uh, să furnizeze respectivele servicii. Ne dorim ca toată lumea să aibă acces la, la calea ferată, nu doar cei care sunt suficient de înstăriți pentru a-și permite o călătorie de genul acesta. E drept, au existat uh, divergențe, există în continuare, însă ne-am întâlnit cu raportorii din umbră și acum ne rămân la dispoziție două opțiuni și anume, fie amânăm votul și analizăm o analiză de impact și mai apoi uh, reflectăm la uh, obiecțiile pe care unii le, le mai au în continuare. Un lucru m-a impresionat uh, în cazul poziției PPE. Noi ne-am dorit uh, întotdeauna să, să creăm un echilibru între operatori și intermediari sau vânzători. Eu consider că responsabilitatea uh, ar trebui să fie pusă pe umerii ambelor părți, atât operatori cât și vânzători uh, de bilete. Eu îi consider, uh, consider ambele categorii drept fiind responsabile. PP-ul, pe de altă parte, dorește ca vânzătorii să nu își asume niciun fel de o răspundere, operatorul fiind singurul răspunzător pentru vânzarea greșită a biletelor, spre exemplu. Dar până la urmă, noi suntem uh, Comisia pentru Transporturi și suntem responsabili uh, pentru uh, sectorul transporturilor per ansamblu, aș zice eu, și această poziție nu merge în această uh, direcție. Asta vroiam să vă spun astăzi. Am depus o serie de amendamente. Um, vă sugerez să amânăm uh, votul pentru a ne permite să încercăm să ajungem la un consens pe temele acestea două spinoase pe care le-am menționat astăzi și în felul acesta am putea ajunge la uh, un uh, rezultat pozitiv pentru sute de milioane de călători europeni, pentru miliarde călători, uh, călătorii. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, stimați colegi. Vă mulțumim, domnule Libelațchi. Vă dăm cuvântul dumneavoastră, domnule Van den Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Ei, din cele spuse de domnul Liberalski, vă dați seama deja că există un oarește nivel de, de iritare în sânul PPE-ului, reprezentat uh, de doamna Muselier, pe care o reprezint eu astăzi. Problema este următoarea. Ultima ședință a raportorilor uh, din umbră a avut loc pe 12 iunie și domnul uh, Muselier a rămăsese cu senzația că la această dezbatere se ajunsese la un uh, consens între raportori și raportorii din umbră. Uh, domnul Muselier considera că votul va avea loc mâine, dar iată, votul a fost amânat și totul a venit ca o surpriză. Domnul Muselier și-ar fi dorit ca votul să aibă loc mâine. Revenind la amendamentele de compromis, 20 au fost create. 8 dintre acestea însă sunt considerate a fi de, de către raportorul uh, nostru din uh, umbră uh, neconforme cu uh, direcția urmată de discuțiile purtate pe 12 iunie. Asta pentru că, până la urmă, uh, dosarul acesta sau raportul acesta nu conține uh, dorințele PP-ului. Ce ne dorim noi? Ne dorim ca derogările să nu se mai aplice începând cu anul 2020, că toate regulile europene, să, uh, ne dorim ca toate uh, um, regulile europene să se aplice în cazul uh, călătoriilor feroviare pe distanțe scurte sau medii. De asemenea, ne dorim o uh, rambursare integrală a contravalorii biletului în cazul întârzierilor mai mari de două ore și o rambursare a 60% din contravaloarea biletului pentru uh, întârzierile de peste o, uh, o oră. Și, bineînțeles, ne dorim și noi ca această clauză de for- forță majoră să dispară. Considerăm că poziția aceasta este suficient de solidă pentru ca cu o asemenea uh, poziție să mergem la negocierile cu Consiliul și uh, Comisia. După aceea, domnul Liberațchi vorbea despre, despre vânzători și despre poziția pe care PPE-ul ar avea-o pe, pe marginea responsabilității uh, Uh, vânzătorilor. Sincer să fiu, nu știu neapărat uh, cum stau lucrurile aici, deci va trebui să iau mai multe informații pe tema aceasta. După aceea și noi suntem de acord că trebuie să fie folosite, să poată fi folosite și trenurile care țin de alți operatori decât cel cu care ți-ai început uh, călătoria și, de asemenea, drepturile persoanelor cu dizabilități trebuie să fie neîngrădite Deci, uh, am stabilit o serie de reguli care se aplică, reguli de notificare, care se aplică diverselor uh, uh, gări în funcție de dimensiunea lor. Domnul Muselier speră că va ajunge la un consens cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră. Dar Până la urmă, haideți să fim sinceri cu noi înșine, haideți să discutăm despre ce anume ne dorim noi, uh, nu, des, nu despre ceea ce dorește Consiliul. În momentul de față e momentul să avem o poziție a noastră. Uh, domnul uh, Muselie și-ar dori ca votul să aibă totuși loc în iulie, 9 sau pe 10 iulie. Mulțumim, domnule Vin Van den Camp. Haideți să respectăm timpul acordat. Domnul Lutoțchi urmează acum. Mersi, madame la présidente. Uh, w imieniu sprawozdawcy z grupy EKR, pana posła Tomasza Poręby, pragnę <clears throat> podziękować sprawozdawcy za bardzo racjonalny i pragmatyczny... Vă mulțumesc foarte mult și doresc să mulțumesc raportorului pentru activitatea constructivă și rațională privind drepturile și obligațiile pasagerilor și pentru raportul său. Cu toții dorim să avem o abordare echilibrată la Parlament și dorim ca legislația să fie la înălțimea așteptărilor pasagerilor. Totuși, noile prevederi trebuie să fie practice pentru transportatori și să nu reprezinte o povară prea mare. Deci avem nevoie de un compromis stabil și avem nevoie și de un mandat de negociere ferm. Suntem de părere că ar fi bine să amânăm votul pentru a avea mai mult timp să lucrăm asupra punctelor controversate. Și este foarte important să avem acest timp, deoarece Consiliul nu are același program ca noi. Am făcut progrese semnificative cu toate acestea. ECR-ul încă nu este mulțumit de excepțiile de la de la regulamente. Dorim să avem siguranță juridică și dorim siguranță și pentru investitori. Iar în momentul de față, transportatorii se pot bucura de excepții până în 2020. Și ar trebui să menținem acest lucru. Nu putem să introducem nesiguranță juridică și să schimbăm regulile pe parcurs. În ce privește pragurile de compensare, trebuie să ținem cont și de situația din diferite țări în această industrie și trebuie să avem atunci propuneri mai echilibrate. Mai sunt și alte elemente la care trebuie să mai lucrăm. Noi considerăm că sectorul feroviar ar trebui tratat separat și să nu aibă poveri uh, disproporționate. În ce privește clauza de forță majoră, sperăm că următoarele întruniri ne vor permite să rezolvăm această problemă împreună cu problema responsabilității și a tichetului. Transportul feroviar este o parte a vieții de zi cu zi și cred că trebuie să luăm în considerare toate aspectele impactului pe care l-ar avea activitatea noastră. Mulțumesc, doamne Slodovski. Acum dau cuvântul domnului Rogers. Vă mulțumesc. Mă voi bucura de prezența interpreților. Vorbind propria mea limbă astăzi, voi vorbi în daneză. Doresc să spun că îmi permit să fiu destul de critic cu această ocazie și atunci când criticăm activitatea altora, ar trebui să rămâi în sală să aștepți răspunsul din partea raportorului. Din păcate, eu nu pot, deoarece trebuie să merg la un vot în Comisia Iurii. Deci să știți că nu părăsesc sala deoarece sunt supărat sau nepoliticos, ci pentru că trebuie să votez în Comisia Iurii. Este extrem de dificil pentru mine să recunosc realitatea descrisă de către raportor. Raportorul simte nevoia să amânăm votul pentru că avem de-a face cu o neînțelegere politică mare și nu avem bunăvoință din partea raportorului să ia în considerare dorințele majorității, să le ia în considerare suficient. Eu cred că pe parcursul negocierilor am văzut foarte mulți membrii GUE și PPE și de la liberal care sunt de partea pasagerilor și după aceea avem, avem pe domnul Liberațchi și grupul său care sunt de partea transportatorilor de, deținuți de către stat. Eu nu înțeleg de ce ar trebui să amânăm votul. Este vorba doar de a avea un raportor care nu a fost dispus să țină cont de voința majorității, într-atât încât propunerea de compromis menționată și de domnul Van de Camp este un, un element problematic acum vedem că nu a fost deloc luat în considerare în propunerea de compromis. Deci nu avem de fapt de-a face cu niște propuneri de compromis. Pentru noi este esențial ca drepturile pasagerilor să fie regula și nu excepția. Și acesta este punctul de vedere pe care îl avem cu privire la toate subiectele pe care le discutăm aici. Fie că este vorba de drepturile persoanelor cu dizabilități sau de compensare sau bilet direct sau care este responsabilitatea pasagerilor care trebuie să poată întotdeauna să ajungă la destinația lor finală. Sincer, mie mi se pare foarte ciudat că a, aici nu ne ferim deloc să fim foarte stricți când vine vorba de regulamente pentru sectorul privat, dar când avem de-a face cu sectorul public, avem o atitudine surprinzătoare de a încerca să-i mulțumim și în acest fel să mulțumim Consiliul. Trebuie să fim extrem de ambițioși, este important. Știm că atunci când mergem la un trilog cu Consiliul, acesta face tot posibilul pentru a ne submina poziția. Și vor face orice pot pentru a proteja interesele companiilor deținute de stat. Și noi nu putem să facem același lucru. Noi trebuie să fim de partea pasagerilor. Mulțumesc, domnul Kramer. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc tare mult pentru laudele pe care mi le-ați adus, tocmai astăzi când am vizitatori la bun început vreau să vă spun un lucru. Am decis să amânăm votul, dar tocmai pentru că ajunseserăm la niște compromisuri, ziceam noi, și uh, după aceea, după două ore de la ședință, uh, am primit un mail în care, prin care aflam că nu, lucrurile nu stăteau deloc așa cum mă gândeam eu, că nu se ajunsese la un compromis. Dar nu pot să înțeleg. Părea că totul merge bine și uh, iată, compromisul la care ajunsesem în, uh, în timpul ședinței a fost dat la o parte. Mă rog, măcar în iulie să, să votăm. Forța majoră acum. Da, aceasta trebuie să fie ștearsă. Uh, Știm că forța majoră nu poate fi definită, vom avea nevoie de mii de avocați care să se ocupe de tot felul de litigii. Știm bine cum s-a, ce s-a întâmplat la transportul aerian. Mă bucur, iată, că am eliminat acest, acest articol și că am ajuns la un compromis. Pentru mine este foarte important, nu trebuie să existe nesiguranță, nesiguranța este în detrimentul pasagerilor și, în plus, să nu uităm uh, deciziile luate în cazul celorlaltor moduri de transport. În al doilea rând, bicicletele. Bicicletele <laughs> erau foarte importante pentru mine. Cu 10 ani în urmă, aici la comisie, în unanimitate, am decis ca în toate trenurile, chiar și în cele de mare viteză, uh, bicicletele să poată fi parcate. Din pricina 2 ce bani, care avea uh, mare influență asupra Ministerului de uh, Transporturilor, uh, s-a ajuns până la urmă la un compromis, com, compromis conform, conform uh, căruia uh, Uh, bicicletele puteau fi uh, aduse la bord doar dacă nu împiedicau deplasarea pasagerilor. Deci s-a, s-a cam diluat uh, totul, dar nu contează. Până la urmă, bicicletele, mișcarea pe bicicletă este la rang de cinste în Uniunea Europeană. Am creat acum o mulțime de piste de uh, Uh, pentru bicicliști. Uh, în continuare s-au, uh, ni s-au pus bețe în, în roate de către operatorii de transporturi, dar nu, gata, asta este de domeniul trecutului. Toate, în toate trenurile se pot aduce bicicletele, lucrul acesta este bătut în, în cuie. Uh, Cred că în cazul uh, trenurilor de, uh, până și în uh, cazul trenurilor de mare viteză, care erau foarte, foarte uh, problematice în trecut, uh, lucrurile s-au schimbat, s-a făcut loc și s-a putut face loc și pentru biciclete, deci mă bucur foarte, foarte tare că s-a ajuns la această acest compromis care să fie acceptat de toată lumea. După aceea, biletele directe ne dorim ca biletele directe să fie uh, să fie garantate. Deci conceptul acesta trebuie să fie menționat în, uh, în text, uh, um, indiferent de câte trenuri trebuie să, să schimbi, biletul pe care îl cumperi trebuie să fie unul direct. În trecut a fost posibil în Germania, acum însă situația s-a, s-a înrăutățit, dar iată, Uh, ne dăm seama că biletele uh, directe funcționează. Am avut până și în anii, ce știu eu, la, la începutul anilor 20, uh, acorduri între diferiti de, diferiții operatori feroviari europeni pe, pe tema transportului de, de bagaje. De ce în secolul 21 nu am putea să facem același lucru? După aceea, uh, noi vrem soluții pentru toate, toți operatorii uh, uh, europeni, fie ei de stat, fie ei uh, privați. Uh, regulile se aplică tuturor dar trebuie, a, și asta pentru că, până la urmă, pasagerilor nu le pasă dacă există, dacă călătoresc cu operatori privați sau cu operatori uh, de stat. Pentru ei e unul și același lucru. Deci, biletele acestea directe pot să fie, pot să fie pro, sau promovate doar în uh, felul acesta, uh, sectorul feroviar poate să înflorească. Bine, uh, beneficiile pe partea protecției mediului este absolut evidentă, dar nu are niciun rost să o mai menționăm. După aceea, oficiul de soluționare al litigiilor. În Germania avem un asemenea oficiu, funcționează foarte bine, din păcate nu avem același lucru la transportul aerian, poate că n-ar fi o idee rea, dar un oficiu de gen genul acesta uh, un oficiu de genul acesta la nivel uh, european ar fi poate o, o soluție foarte, foarte bună. După aceea, accesul persoanelor cu uh, handicap, uh, reguli speciale pentru gările cu peste 10.000 de pasageri, um, mm, nu știu, nu știu câte gări se califică, Uh, da, mă rog, vom mai discuta asta. Sper să votăm în luna iulie și cine știe, poate vom termina dosarul acesta în actuala legislatură. Mulțumesc, domnule Kramer. Suntem în întârziere, prin urmare limităm timpul acordat fiecăruia dintre dumneavoastră. Un minut și jumătate pentru doamna Anderson. Thank you. Mulțumesc. După cum știți, Membrii S și D au făcut foarte multe amendamente, deci nu sunt de acord cu colegul nostru care va părăsi sala în curent. Analizând amendamentele SND, nu este deloc corect să spunem că nu pune pe primul loc drepturile pasagerilor și doresc să-l susțin puternic pe domnul raportor, mai ales ce privește opinia sa privind echilibrarea responsabilităților transportatorilor și aici ne legăm și de biletele directe și de conexiunile pierdute. Dar deci, ce Comisia propune ca pasagerii să aibă dreptul când cumpără să aibă acest drept când cumpără de la mai mulți furnizori, chiar dacă avem o călătorie directă și credem că nu a fost luat acest lucru suficient în calcul de către Consiliu. Noi dorim să întărim acest compromis pentru a fi foarte clar că recuperarea dintre un transportator și un comerciant trebuie să fie înlesnită, ceea ce cred că este posibil, deoarece propunerea biletelor directe are lacune destul de mari. Nimic nu oprește diferite companii să pună un preț mai mare pe biletele directe, ceea ce reprezintă o problemă reală pentru pasageri. Și Vă invit să analizați amendamentul 328, semnat de mai mulți membri, care protejează prevederile Comisiei și le și întărește. Cea de-a doua idee pe care o sunt în discuție ține de sfera de aplicare, de domeniul de întindere. Sunt de acord cu domnul Kramer. Este adevărat că avem o abordare destul de limitată, avem mai multe decizii ale Curții de Justiție în domeniul transportului aerian, aerian și al animalelor că nu ar trebui să ne limităm ce privește sfera de aplicare internațională. Îl susțin pe domnul raportor și doresc să analizăm în continuare cu atenție aceste aspecte. Merci beaucoup, Madame Anderson. Je m'étais inscrite pour vous dire. Mulțumesc, doamna Anderson. Eu am eu intervenit ca să vă spun următorul lucru. După părerea mea, în acest raport există o constatare care nu poate fi pusă sub semnul întrebării. Europa este în întârziere când vine vorba de bicicliști care doresc să-și transporte bicicleta cu trenul. Bicicleta reprezintă 26% din transporturi în țările de jos, 19% în Danemarca și 10% în Germania. Cum vă explicați, stimați deputați, că cu astfel de utilizare a bicicletelor care nu poluează și care nu aglomerează uh, zonele, că aceste mijloace de transport trebuie să se oplească la gară. Eu cred că ar trebui să existe 8 locuri pentru biciclete obligatorii pentru toate tipurile de trenuri, TGV-uri, rețele transfrontaliere, regionale, servicii publice, cu costuri abordabile și cu posibilitatea ca aceste locuri pentru biciclete să fie rezervate online, ca pentru pasagerii normali obișnuiți. Asta pe noi nu ne deranjează, nu este o solicitare extraordinară, mai ales când vedem um, care sunt evoluțiile în domeniul mobilității. Lumea se orientează tot mai mult către biciclete sau către bicicletele electrice și cred că este o schimbare pe care ne-o dorim dacă vrem să um, protejăm calitatea aerului și să protejăm mediul înconjurător. Deci um, voi solicita cu toată forța și știu cu sprijinul majorității cetățenilor europeni. Haideți să asigurăm compatibilitatea între trenuri și biciclete și să facem loc de de biciclete în trenuri, pentru că va fi bine pentru generațiile viitoare care ne vor mulțumi pentru asta în câțiva ani și e bine și pentru planeta noastră. Deci vreau să vă spun că ar fi foarte bine ca acest mesaj să fie inclus în raport. Și acum continuăm cu intervenienții. Doamna Grasswater. Mulțumesc, doamnă președintă. Încă o dată patru comentarii. Uh, Unu, Mă bucur că clauza de forță majoră este ștearsă, este eliminată. Este inacceptabil ca pasagerii să suporte dezagrementele cauzate de, schimb, de condițiile meteo sau uh, greve, etc., etc. În al doilea rând, uh, despăgubirile sunt foarte, foarte importante, chiar dacă ele afectează acum și operatorii regionali. Uh, Dați-mi voie să vă să fac un comentariu. Nu există un, o definiție armonizată a transportului feroviar uh, regional. Uh, acesta este uh, reglementat diferit în diferi, diferitele state membre. Nu ne-ar strica o definiție ar, armonizată. Uh, vreau să-l întreb pe raportor de ce uh, abia la 12 luni după intrarea în vigoare a acestui regulament, uh, dispozițiile incluse în el ar trebui să se aplice și operatorilor regionali. Care e sensul clauzei acesteia? În al treilea rând, drepturile pasagerilor uh, în cazul pasagerilor cu mobilitate redusă. Nu pot decât să sprijin acest uh, această extindere a drepturilor pasagerilor și luare în considerare a nevoilor speciale ale persoanelor cu dizabilități. În al patrulea rând, uh, inter, intermediarii, vânzătorii, uh, online de bilete de, de tren ar trebui să poată să suporte responsabilitatea juridică. E inacceptabil să câștige bani de pe vânzare, dar să nu-și asume niciun fel de responsabilitate. Da, drepturile pasagerilor trebuie să fie sporite, dar uh, asta fără a merge în într-o direcție irațională, care să nu fie durabilă. Vreau să-i mulțumesc raportorului și uh, sper să citească cu atenție amendamentele mele. Domnule Rode, doriți să interveniți din nou? Bine, aveți cuvântul, dar rapid. Eh, kun meget kort, og det er til svar, som svar til her... Vă mulțumesc. Foarte succint. Doresc să răspund domnului Kramer, care pare să dea de înțeles că anumite grupuri de aici nu nu doresc să susțină compromisul pe care și-l asumat și doresc să neg acest lucru cu tărie. Nu este deloc adevărat. PPE și liberalii revin acum pentru a discuta de aspecte privind siguranța legate de transportul bicicletelor. Dar aceasta este deoarece punctele noastre de vedere nu au fost luate în considerare suficient în compromis. Deci nu este deloc vorba că nu susținem compromisele pe, compromisurile pe care le-am făcut, din contră. Le susținem pe toate. Dorim doar ca dumneavoastră să fie reflectat în text. Camar, vous avez moins d'une minute pour Domnule Kramer, aveți mai puțin de un minut ca să răspundeți, pentru că aici nu suntem ca să ne ocupăm de ping-pongul dintre dumneavoastră. Vă puneți de acord la o cafea. Domnule Kramer, aveți cuvântul. Nein, ich habe ja gar nicht gesagt, dass Sie gegen... Dar nu am spus că vă opuneți compromisurilor. Am spus următorul lucru am organizat o ședință. Împreună am ajuns la un compromis cu bicicletele și după aceea, cu două, la două ore după ședință, am primit un mail din partea a două grupuri cum că trebuie să se schimbe compromisul. Uh, Uh, deci eu vreau să ne întoarcem la primul compromis la care, pe care l-am discutat am în, uh, sau cu toții într-o ședință. Să fim sinceri, am ajuns la, o, la un compromis. De ce l-am cărcat în picioare? Si, monsieur Kramer. Mulțumesc, um, domnule Kramer. Cred că ar fi foarte bine să mergeți împreună să discutați la o cafea. Essayez de trouver des bons compromis, parce que en fait, je pense que vous pensez și să încercați să găsiți un compromis. Pentru că am impresia că aveți practic aceeași părere, dar pur și simplu nu vă puteți sincroniza. Domnul Günther, unde sunteți? Doamna Günther, îmi cer scuze. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere foarte animată privind propunerea Cred că din discuții rese că în special chestiunea biletelor directe și al bicicletelor sunt foarte relevante și sunt și dezbătute la fel de intens în cadrul Consiliului. Cred că suntem cu toții de acord că trebuie să avem o abordare echilibrată. În final să ajungem la un echilibru. Este o propunere reformată. Doresc să Reamintesc că a existat și un acord privind ce părți să fie examinate în cadrul acestei reformări, deoarece noi intenționam să avem o procedură simplificată pentru a obține rezultate rapid cu această propunere reformată. Deci, ținând cont de restricțiile pe care le avem cu timpul, doresc să mă refer la biletele directe. Este extrem de important să vedem ce facem legătură cu responsabilitatea. Se poate proceda în mai multe moduri și cred că atunci când luăm în considerare diferitele opțiuni pe care le avem, trebuie cumva să soluționăm problema responsabilității. Altfel, va fi foarte dificil să implementăm soluția. Și ținând cont că nu mai am mult timp, vă mulțumesc și Aștept cu nerăbdare să discutăm în continuare aceste subiecte. Dacă aveți nevoie de asistență sau de explicații privind propunerea noastră, puteți să ne contactați. Mulțumesc! Merci beaucoup à la Commission européenne. Mulțumim foarte mult Comisiei Europene. Domnule raportor, domnule Liberațchi, aveți un minut și jumătate ca să trageți concluziile pe acest subiect. Aveți cuvântul, domnule Liberațchi. Mulțumesc foarte mult pentru toate observațiile făcute. Vă mulțumesc, domnul președinte, că mi-ați dat încă o dată cuvântul. Foarte pe scurt, domnule Van de Camp, drag prieteni, nu e o impresie aceasta că s-au adoptat compromisurile, chiar s-au adoptat. Uh, Serviciul juridic a fost prezent și am întrebat pe Dominic dacă am făcut lucrurile cum trebuie și mi s-a răspuns că da. Deci mă surprinde părerea dumneavoastră. Forța majoră și pragul de 75% au fost niște compromisuri. Am spus, vom scoate clauza de forță majoră ca să evităm eventuale complicații, dar trebuie să rămână atunci 75%. Ca să răspund și celor de la ALDE. Nu putem să încălcăm politica de transport a Uniunii Europene și principiile sale. Acestea sunt că vrem o rețea feroviară bună, care ar trebui să aibă tot mai mulți utilizatori. E vorba și de transportul de pasageri, evident. Nu cred că ar trebui să uh, nu cred că ar trebui uh, să încercăm să divizăm toate aceste rețele. Cred că trebuie să încercăm să le reglementăm mai bine și vreau să mă asigur că suntem cu toții de acord cu privire la acest principiu. Apoi, Aș vrea ca cei care se exprimă să fie cei care au luat parte la lucrări. Domnul Muselin a fost prezent și aș vrea să aud direct părerea dânsului. Noi am aprobat câteva compromisuri, printre care se numără și următorul introducerea unei noi soluții după o anumită perioadă de la intrarea în vigoare a regulamentului, adică prin 2022 sau 2024, deci după un timp de la această dată. Și asta a avut legătură cu finanțarea continuă a investițiilor în programele feroviare. Așa că am renunțat la clauza de forță majoră, dar am încercat totuși să ajungem la un echilibru pentru biletele directe. Stimați colegi, dacă transportatorii europeni devin răspunzători pentru orice, anumiți vânzători de bilete nu vor face decât să profite de acest lucru, să vândă biletele într-un mod foarte ingenios, fără ca mai apoi să fie uh, posibil să îi tragem la răspundere pentru calitatea biletelor pe care le vând. Și eu nu pot sprijini o astfel de idee. Vrem ca toată lumea să fie răspunzătoare pentru partea de servicii de care se ocupă. Vă mulțumesc tuturor pentru această discuție, vă mulțumesc pentru cuvintele de laudă. Și am uitat, doamna Grețvater a întrebat de perioada pentru derogare și transportul regional. Acestea intră parțial um, în cel de-al patrulea pachet privind transportul feroviar și acolo se definește transportatorul local și regional, precum și furnizorul de transport um, subvenționat. Mulțumesc, văd că mi se termină timpul. Mulțumim, vă reamintesc că votul a fost amânat pentru o dată care urmează să fie confirmată. Între timp, haideți să dăm dovadă de inteligență colectivă ca să găsim soluția cea mai bună. Dar sunt convinsă că vom reuși. Haideți să trecem acum la următorul punct. Performanța în materie de emisii pentru vehiculele de pasageri noi și pentru noile vehicule comerciale, uh, utilitare legere um, Dăm acum cuvântul uh, doamnei raportor și apoi deschidem dezbaterea cu um, raportorul din umbră, după care vom da cuvântul comisiei. Doamna raportor, aveți cuvântul. Bună ziua, doamnă președinte, mulțumesc. 384 de amendamente în total pentru acest aviz. Deja raportorii din umbră s-au întâlnit pe 5 iunie și mai avem o întâlnire a raportorilor din umbră planificată pentru 26 iunie. Deocamdată lucrăm la 10 compromisuri pe articolul 6 și pe considerente. Votul este programat pentru 10 iulie și în Comisia MV votul va avea loc în septembrie septembrie, pentru că um, E vorba de comisia responsabilă pe fond. Am propus compromisuri pe mai multe aspecte, în special luarea în considerare a tuturor emisiilor, nu, cele, nu numai cele din uh, țeavă de eșapament, toată lumea vrea o reducere reală a emisiilor poluante. Punerea în aplicare obiectivelor um, intermediare de reducere în 2025, nu avem deocamdată un acord, dar se conturează unul. Ideea este că avem nevoie de rezultate cât mai repede posibil, fără să așteptăm 2030. Acesta este în interesul general și nu putem contesta acest lucru. Nu putem să contestăm stăm numai pe bunavoință a producătorilor când vine vorba de reducerea emisiilor. Dacă nu avem un angajament legal, lucrurile nu vor funcționa în lumea reală. Până la urmă trebuie să ne asigurăm că toți ajungem la același rezultat pentru a combate schimbările climatice și cred că ne vom înțelege și cu privire la mijloacele prin care putem să atingem acest rezultat. În ceea ce privește nivelul de ambiție, este mai dificil să ajungem la un echilibru care să fie și durabil, dar și suficient de ambițios ca să putem să atingem reducerile de dioxid de carbon prevăzute în acordul de la Paris. Este indispensabil însă să avem rezultate în acest domeniu, pentru că eforturile care nu se vor face în domeniul transporturilor trebuie făcute în altă parte, în construcții și în agricultură, iar acolo este mai dificil și mai puțin eficient din punct de vedere economic. Într-adevăr, Uniunea Europeană le cere multe producătorilor pentru decarbonizarea parcurilor auto, dar toate aceste măsuri ne vor permite să rămânem con, um, competitivi în, um, pe piața globală și într-un sector care are legătură cu toate celelalte industrie europene. Va fi bine pentru toată lumea și pentru planetă. Deja am discutat cu raportorii din umbră, este un dosar complex, e nevoie de foarte multe dezbateri, de foarte multe discuții. Abia aștept să aud părerea lor cu privire la cifre, cu privire la obiectivele intermediare, cu privire la decarbonizarea transportului și cu privire la tranziția care ne va permite să ne, să scăpăm de dependența de combustibilii fosili. Atât din partea mea, doamnă președinte, acum aștept intervenția colegilor astfel încât să putem să găsim eventuale compromisuri. Mulțumesc foarte mult, doamne Rovo Dailon. Din partea PPE, domnul Vin van de Camp va lua acum cuvântul. Inderdaad, ook op dit dossier mag ik de shadow rapporteur van de EVP. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, domnul Salini este raportor din umbră pe acest dosar. Îl înlocuiesc, așa că voi citi textul în numele lui. Um, de heer Salini uh, heeft in dank kennis genomen van het commissievoorstel. Hij vindt dat dit commissievoorstel het juiste niveau. Domnul Salini ar dori să mulțumească cu pentru această propunere Comisiei consideră că stabilește un nivel de ambiții corespunzător și că este în același timp destul de realistă. Atât dânsul cât și grupul pe care îl reprezintă împărtășesc îngrijorările cu privire la emisiile din sectorul transportului rutier. 24% din emisii provin din acest sector și din cele 24%, 76% provin din transportul rutier. Într-adevăr, trebuie să respectăm angajamentele COP21, dar în același timp, noi, Comisia pentru Transportul, trebuie să asigurăm decarbonizarea transportului rutier. Domnul Selini este dispus să se întâlnească cu raportorul și să încerce să găsească compromisurile potrivite. Așa cum uh, am înțeles, s-ar putea ca PPE-ul să se opună ideii de a uh, pedepsi într-un fel sectorul uh, transportului rutier. Nu vrem să-i arătăm doar pe aceștia cu degetul. Domnul Selini sprijină ideea unei abordări neutre din punct de vedere tehnologic. Deci, măsurile de decarbonizare trebuie să fie foarte cuprinzătoare și trebuie să încercăm să găsim o gamă largă de soluții diferitele soluții tehnologice pe care le găsim trebuie accelerate și um, intensificate. Cele care există deja trebuie îmbunătățite și nu înlocuite. Domnul Selini solicită o atenție foarte mare la factorul de corecție al carbonului. De asemenea, trebuie să luăm în calcul diferitele alternative de combustibil. Uh, Gazul natural lichefiat, de exemplu, emite mult mai puțin substanțe poluante decât ceilalți combustibili fosili. Domnul Selini consideră de asemenea că se pot găsi compromisuri și când vine vorba de evaluarea ciclului de viață. Foarte multe grupuri politice au înaintat amendamente în acest sens și, așa cum am mai spus, nu trebuie să pedepsim sectorul automobilelor și al transportului rutier, ci trebuie să avem în vedere întregul lanț valoric inclus în evaluările ciclurilor de viață. Când vine vorba de obiective, domnul Selini este destul de dezamăgit de faptul că numeroase amendamente și numeroase cifre incluse în acestea nu se regăsesc și în soluțiile de compromis. Tot timpul, domnul Selini a spus că cifrele pentru 2025 și 2030 ar trebui discutate în continuare. E imposibil să avansăm fără discuții aprofundate. De asemenea, ar trebui să facem o distinție când vine vorba de nivelul ambiției între mașinile personale și camioane sau autobuze, de exemplu. Cam atât din partea mea, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Van de Camp. Domnule Zodovski, Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să mă scuz uh, în numele raportorului din umbră, domnul Teșenoschi, care lipsește astăzi pentru că participă la triloguri cu privire la guvernanța Uniunii Energetice. În numele său aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru prima propunere de compromisuri și să subliniez principalele aspecte importante pentru raportorul nostru din umbră. Este important să vedem legătura între obiectivele pentru 2025 și 2030. Trebuie să înțelegem că principalul punct de referință pentru 2025 ar trebui să fie mai puțin ambițios, astfel încât să ne asigurăm că putem să ne atingem obiectivele reale și realiste pentru 2030. Principiul neutralității tehnologice ar trebui să fie respectat tot timpul când se negociază țintele pentru 2025 și 2030. Raportorul nostru din umbră dorește să ajungă la un compromis echilibrat cu raportorul și cu ceilalți colegi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Zotoschi, domnul Rados. Aveți cuvântul. Mulțumesc! Considerăm că propunerea Comisiei este o propunere foarte bună în principiu, realistă și echilibrată. Tocmai de aceea, poziția noastră este foarte aproape de cea a Comisiei. În ceea ce privește obiectivele pentru 2025 și 2030, noi considerăm că am putea fi un pic mai ambițioși. Dar, în același timp, cred că putem să rămânem realiști. După părerea noastră, printre obiectivele pentru 2025, am putea să luăm în calcul și niște obiective intermediare pentru 2027. Să nu uităm că pe străzile noastre circulă vehicule care sunt mai vechi de 11 ani și noi vrem să stimulăm folosirea combustibililor noi cu emisii scăzute și pentru astfel de automobile. Deci, noi propunem supravegherea, monitorizarea utilizării acestor tipuri de combustibili și mulțumim pentru că ați luat în calcul amendamentele noastre și sperăm că vom putea trimite în continuare amendamente noi. Mulțumesc, domnule Basaicaut! Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult și raportorului pentru primele texte de compromis pe care le-am discutat pe scurt la ultima ședință a raportorilor din umbră și pe care le vom aprofunda probabil săptămâna viitoare. Și noi așteptăm să găsim soluții de compromis și cred că pe câteva aspecte putem să le găsim. Așa cum a spus domnul Van de Camp, evaluarea ciclurilor de viață ne bucurăm că există mai mult sprijin pentru analizarea ciclurilor de viață. Când am vorbit despre biocombustibili, nimeni nu voia să analizăm uh, și acest aspect. Acum când uh, vorbim uh, de vehiculele electrice, lumea vrea să analizăm ciclul de viață, dar aș vrea să mă asigur că e vorba de întregul ciclu de viață și că vorbim despre acesta nu numai la vehiculele electrice, dar și la biocombustibili. Neutralitatea tehnologică. Și aici aș vrea să întreb pe colegi unde era pledoaria pentru neutralitatea tehnologică când vorbeam despre biocombustibil. Toată lumea voia obiective, subobiective, sub-subobiective și acum toată lumea dorește să fim neutri din punct de vedere tehnologic. Se pare că coerența nu îi caracterizează pe majoritatea colegilor mei, dar haideți să, ne, să sperăm că putem lucra și la asta. Când vine vorba de obiective, cred că nu putem uh, să negăm faptul că lumea s-a schimbat foarte mult și avem un minister al mediului din Germania care dorește o țintă de 50% și zic acum uh, un minister al mediului în Germania. Deci lucrurile s-au schimbat foarte mult. Uh, Țintele de la nivelul Uniunii Europene nu sunt suficiente pentru respectarea angajamentelor de la Paris și ieri, când s-au întâlnit Merkel cu Macron, au zis foarte multe despre refugiați, dar au spus și că Uniunea Europeană trebuie să-și crească obiectivele pentru COP24. Asta înseamnă că sectorul a rămas în urmă. Și a spus uh, domnul Van de Kamp că uh, toate sectoarele trebuie implicate și că sectorul automobilelor nu trebuie pedepsit. Dar eu nu cred că sectorul uh, uh, automobilelor este pedepsit. Mi se pare că există foarte multe recompense pentru acesta în propunerea comisiei. Dar haideți să ținem cont de faptul că cea mai rentabilă măsură pe care o putem pune în aplicare în vederea atingerilor obiectivelor de la Paris este să scădem emisiile automobilelor. Avem foarte multe măsuri în cadrul ETS, foarte multe studii când vine vorba de agricultură, dar toate ne arată că pe sectorul automobilelor putem fi cei mai eficienți și putem implementa măsurile cel, cele mai rentabile pentru ca statele membre să-și atingă obiectivele prevăzute în regulamentul privind partajarea eforturilor. Și dacă nu facem asta acum, uh, statele membre nu vor putea să-și atingă obiectivele prevăzute în SR până în 2030. Dacă nu implementează măsurile potrivite în domeniul transporturilor, vor trebui să facă asta în domeniul agriculturii. Deci cei care vorbesc despre atingerea obiectivelor ar trebui să ajungă la o singură concluzie. Propunerile Comisiei cu privire la obiective nu sunt suficiente. Știu că Comisia nu este de acord cu asta pentru că nu îi se permite, dar cred că ar trebui să schimbe atitudinea pe acest dosar pentru că dacă nu ne-o schimbăm, statele membre vor avea o abordare ineficientă și nu își vor putea atinge obiectivele. Comisia va veni în noiembrie cu o foaie de parcurs și cred că ar trebui să schimbe obiectivele. Deci, uh, uh, Comisia, vă rog să vă schimbați abordarea. Știu că nu o veți face încă pentru că veți avea atitudine obișnuită, dar avem nevoie de o nouă retorică din partea Comisiei pentru că avem nevoie de noi măsuri și trebuie să curățăm sectorul ăsta cât mai repede. Mulțumesc, domnule Bas Aicaut. Vă voi limita acum timpul de intervenție pentru că avem foarte mulți vorbitori și va fi dificil să îi ascultăm pe toți. Domnule Riche, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult! Foarte pe scurt, putem să găsim un compromis pe mai multe subiecte. În primul rând, sistemele de măsurare a ciclului de carbon, noile teste și așa mai departe. Sunt câteva aspecte pe care trebuie să găsim un compromis și cred că toată lumea este de acord. Eu aș vrea să insist asupra unui singur aspect. S-au făcut propuneri de până la 75, reduceri de până la 75%, de ce nu 100%? În realitate, aceste reduceri nu se vor face nici prin progresul tehnologic, nici prin biocombustibili, ci prin vehiculele cu zero emisii, prin tranziția către vehiculele cu zero emisii. Dar acest lucru îi vizează și pe producători și industriile și toate celelalte profesii implicate. Ca să ajungem la vehicule cu 50% um, mai puține emisii, vom treb- va trebui să scăpăm de câteva, va trebui să, să suprimăm câteva locuri de muncă. Dar atunci va apărea o problemă, pentru că nu toate aceste vehicule vor fi vândute, deci vehiculele nu vor mai fi uh, subvenționate de stat și dacă nu sunt subvenționate, nu sunt vândute. Deci este foarte bine să avem un scop, dar nu cred că putem să îl atingem prin orice mijloace și acestea contează. Doamna uh, Del Monte. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc raportorului pentru propunerea sa. Știm că atunci când vine vorba de reducerea emisiilor, primul arătat cu degetul este sectorul transporturilor, dar cred că trebuie să facem o distinție între mașinile pentru pasageri și vehiculele utilitare. Și de asemenea, nu cred că ar trebui să ne oprim la vehiculele electrice, pentru că vehiculele utilitare ne arată că se pot face progrese și se pot utiliza alte tipuri de combustibili, precum uh, gazul natural lichefiat. Ar trebui, de asemenea, să luăm în calcul și alte oportunități, de exemplu rețeaua TNT și um, alte posibilități de economisire când vine vorba de autonomie, de posibilitatea de a de încărcare a acestor vehicule. Deci trebuie să evaluăm ciclul de viață în ansamblul său. E bine să avem obiective, dar cred că e bine să fim și foarte pragmatici, ca să nu pierdem din vedere aspectele importante. Trebuie să ne ocupăm și de vehiculele noi, dar și de vehiculele existente. E foarte bine să ne gândim la vehiculele care urmează să fie construite și vândute, dar în același timp trebuie să ne gândim că e cazul să reducem toate emisiile, pentru că altfel vom stabili un obiectiv lăudabil, dar care nu ne va ajuta să rezolvăm problemele în cele din urmă. Mulțumim, doamnă Demo! Munte. Domnul Kramer, aveți cuvântul. Ja, Wim van der Kamp hat gesagt, man Domnul Van den Kamp spunea că mașinile nu trebuie să fie pedepsite, dar ele ne pedepsesc uh, pe noi, pentru că sectorul transportului, uh, transporturilor rutiere este singurul sector în care din 90 uh, încoace emisiile tot cresc. Deci lucrurile trebuie să se schimbe. În Germania există 5 miliarde de euro pentru mașinile electrice. Și da, se spune că combustibilul regenerabil trebuie să, sau energiile regenerabile trebuie să, să crească la 50%. Uh, discursul uh, doamnei cancelar uh, sună minunat, dar din păcate, în practică am văzut că există în continuare subvenții pentru moto- motorină, există cu toate acestea mii și mii de uh, decese din pricina poluării cu noxe. Uh, după aceea continuăm să subvenționăm uh, centralele pe cărbune, Uh, și deci discursurile nu înseamnă nimic. Bine, dar nici electricitatea nu e neapărat curată. Trebuie să verificăm de, una, de unde vine. După aceea, domnul, domnule Riche, Daimler uh, uh, cu 30 de ani, sau mă rog, directorul Daimler a spus doar că doar dacă ne transformăm în companii de mobilitate putem avea o șansă noi, companiile producătoare de, de mașini. Pe vremea aceea, Daimler uh, Uh, construia de la autobuze la biciclete. Uh, după aceea, uh, cel care i-a urmat acestui direct, director în funcție a schimbat paradigma, a vândut tot felul de departamente și acum Daimler este un simplu, simplu producător de autoturisme, lucru care nu e spre binele său. Deci și acești producători se, se pot schimba. Uh, Uh, dacă nu doresc să fie înghițiți de piață. Industria automoto trebuie să se schimbe și politica de asemenea. Mulțumim, doamna Meissner. Un răspuns uh, domnului Eichhout. Uh, liberalii au luptat întotdeauna pentru neutralitatea tehnologică, E-mobilitatea este o soluție, dar nu e singura soluție. Totul depinde de cum anume sunt uh, produse bateriile, de unde vine energia electrică. Avem nevoie de rețele de transport de asemenea. Uh, Asta pe de o parte și uh, pe de altă parte am luptat pentru uh, neutralitatea tehnică și la energiile regenerabile și în plus mai există și infrastructura pentru energia regenerabilă și acolo am prevăzut nu doar uh, e-mobilitate, mobilitate electrică, ci și hidrogen, etc. Deci noi avem nevoie de un mix, un mix care să ne ajute să luptăm împotriva carbonului. Mulțumesc, doamnă Meisner. Mă întorc uh, acum uh, spre Comisia Europeană. Nu știu unde este domnul Artiu care ar trebui să ni se adreseze astăzi. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Bineînțeles, nu vorbesc în nume propriu, ci vorbesc în numele Comisiei Europene. Domnul Eichhout deja mi s-a adresat într-o oarecare măsură. Bineînțeles, noi considerăm că propunerea noastră este echilibrată, nu ne gândim doar la reducerea gazelor cu efect de seră, a prețurilor, ci și a, ne, ne uităm și la beneficiile pentru consumator și uh, încercăm să promovăm om, inovarea și asta cât mai repede cu putință. Pe ansamblu, uh, propunerea noastră este, cred eu, bună. Uh, Uh, de fapt, și analiza de impact dovedește că pe baza acestor dispoziții putem să atingem uh, în mare uh, ambițiile statutate la Paris. După aceea, să nu uităm că chiar aseară am ajuns la un acord Uh, privind uh, eficiența energetică. Avem un, uh, un nou prag și pentru energia regenerabilă și deci și aici cred că pragul de 40% poate fi sporit. Acum, se pune întrebarea cât de repede putem schimba situația în Europa, cât de repede putem schimba industria. Totul ține să, să nu ne ascundem după deget de locurile de muncă din Europa. Uh, trebuie să ne întrebăm cât de repede se, se, se pot schimba lucrurile fără ca impactul asupra locurilor de muncă să fie unul sufocant. Uh, ne-am dat seama că ambiții de 60-70% reducerea emisiilor uh, uh, vor fi deosebit sau ar putea fi deosebit de drastice pentru industrie. Din nou, se pune problema în ce măsură putem merge înainte fără a distorsiona sau a avea un impact mult prea puternic uh, și distructiv asupra pieței. După aceea, în ceea ce privește emisiile sau uh, vehiculele cu emisii zero. Da, există multe simulente în acest sens în propunerile noastre. Deci există multe, multe propuneri în ceea ce privește mobilitatea electrică. În acest sens ar fi minunat să avem o fabrică de producție de baterii în Europa, asta ar însemna și locuri de muncă, dar în același timp să nu uităm că toate aceste evoluții au nevoie de un calendar, un calendar stabil, un uh, calendar care să permită eșalonarea investițiilor și în acest sens 2020-2030 uh, este un calendar potrivit. În acest context nu putem să lăsăm la o parte discuția cu privire la metalele rare. Vedem că acestea devin din ce în ce mai scumpe, uh, spre exemplu, spre exemplu cobaltul. dacă tranziția ar fi una prea severă, se prea poate ca prețurile la aceste materii prime absolut esențiale să crească uh, exponențial. Dacă însă tranziția noastră este așa mai lină, mai lentă, atunci uh, prețurile acestor uh, materii prime uh, s-ar putea să nu, să nu crească uh, peste, peste noapte. Uh, Uh, făcând uh, astfel bateriile accesibile tuturor. În orice caz, uh, cu siguranță vom mai discuta toate, toate opțiunile acestea în următoarele luni. Încă un lucru vreau să vă spun. Propunerea Comisiei în ceea ce privește punerea în aplicare este cât se poate declară. Continuăm, practic, sistemul deja existent cu unele uh, îmbunătățiri. Uh, spre exemplu, trecem la WLTV pentru a nu uh, experimenta dezavantajele testelor de uh, verificare inițiale. Dar, în orice caz, dacă vin prea multe propuneri în noi, s-ar putea ca uh, dispozițiile să nu mai fie eficiente. Da, propunerea cu privire la întregul ciclu de, de viață este o propunere validă, dar se pune întrebarea dacă această analiză ar trebui să uh, se referă la, ar trebui să se refere la toate, toate vehiculele și în plus domnul Eichhout vorbește despre întregul ciclu de viață al produsului. Mi se pare că povara de raportare este mult, mult prea mare și nejustificată, practic. După aceea, factorul de corecție a carbonului ar putea complica lucrurile. De ce? Pentru că ar putea duce la un fel de dublă reglementare. Doamna președinte, întrerupe, vă rog frumos să vă apropiați de sfârșit. Da, doamnă președinte, să nu uităm că la regenerabile avem acum un obiectiv pentru combustibili, deci există, iată, un stimulent într-un alt act, act legislativ. Se pune întrebarea tocmai de aceea de ce ar trebui de ce să venim cu o nouă reglementare care să dubleze eforturile? Cred că trebuie să fim foarte, foarte atenți, să evaluăm uh, și partea administrativă a acestei uh, propuneri. Acestea fiind spuse, îmi închei intervenția. Bineînțeles, vom colabora în continuare cu raportorul și raportorii din umbră. Vă mulțumesc mult! Merci pour les éléments euh, Vă mulțumim pentru intervenția în numele Comisiei Europene și acum îi dau cuvântul raportoarei noastre care va încheia dezbaterea. Vă mulțumesc, doamnă președinte! Cred că segmentăm sectorul transporturilor. Ne-am ocupat de, de combustibilii, combustibilii uh, alternativi, acum ne, ne ocupăm de mobilitatea electronică. Eu nu cred că segmentarea aceasta are vreun sens, pentru că până la urmă uh, întregul sector trebuie să contribuie la, aten- la atingerea ambițiilor de la Paris. Dacă nu mergem uh, suficient de departe într-o uh, direcție, e clar că, sau alta, e clar că ambițiile noastre nu vor fi niciodată atinse. Eu nu cred că vreunul dintre membrii comisiei noastre e împotriva sectorului transporturilor. Cu toții vrem să protejăm uh, industria europeană. Dar acest sector economic uh, nu ar trebui în același timp uh, să se înnece în fața uh, competiției din China, spre exemplu, care e din ce în ce mai puternică. China deja a făcut o tranziția, tranziția necesară, propune produse la prețuri mult, mult mai mici decât industria europeană. Trebuie să ținem cont de impactul social al acestor uh, evoluții. Prin urmare, a spune că nu trebuie să fim suficient, să nu, nu trebuie să fim mai ambițioși în ciuda ambițiilor de la Paris, pentru că s-ar putea să fie, ambițiile acestea ar trebui să fie, sau ar putea să fie în detrimentul industriei nostru, Uh, industriei noastre automoto nu stă în picioare pentru că eu consider că prin ambițiile noastre putem de altfel stimula uh, un sector economic care s-ar putea altfel, fără adaptare, să fie înghițit de producătorii din străinătate. După aceea, da, uh, în ceea ce privește vehiculele existente, vroiam să adaugă elemente în raport pe tema aceasta. Din păcate, mi s-a spus că n-am dreptul să o fac. Iată, încă o dovadă a segmentării până și a actului legislativ. Uh, Uh, în orice caz, puteți uh, depune amendamente pe, pe tema aceasta și chiar mă aștept să o faceți. În ceea ce privește ambițiile, încă o dată, ce vrem noi? Vrem ca sectorul automoto să contribuie la protecția mediului înconjurător, uh, rămânând în același timp competitiv din punct de vedere economic sau din pricina temei de a trece la această, de a face această tranziție ambițioasă, permitem unui sector uh, întreg să se înnece. Ei, vom vedea pe 26 iunie care este poziția pe care o ad- adoptăm. Vă mulțumim, doamna raportor. Pe 10 iulie vom vota raportul, vă amintesc acest lucru. Și acum trecem direct la audierea noastră pe tema digitalizării sectorului transporturilor. Je vais demander à nos experts de bien vouloir m'accompagner. Îi invit pe experții noștri să mi se alăture. Bun venit la Comisia noastră. Mes chers collègues, je vais vous demander de prendre place, s'il vous plaît. Stimați colegi, vă rog să luați loc. Les startups, vous êtes les bienvenus, prenez place. Și startup-urile sunt uh, binevenite, luați loc, vă rog. Bună ziua tuturor. Allez-y, n'ayez pas peur. Să nu vă fie <laughs> teamă, intrați. Allez, nous ouvrons cette grande audition. Bine, începem audierea noastră pe tema digitalizării sectorului transporturilor. Comisia noastră a decis organizarea acestei audieri pentru că, după cum știți, digitalizarea este din ce în ce mai prezentă în viața noastră cotidiană, inclusiv în sectorul transporturilor. Cred că cu toții suntem conștienți de digitalizarea în acest sector. Um, cu toții uh, consultăm orarele uh, online sau facem rezervări online sau folosim GPS-ul. Dar mai există și alte schimbări uh, în sectorul transporturilor, precum mașinile autonome sau partajarea mașinilor, mașinilor ei bine, această, aceste modificări cu sigur, și, și inovări sunt într-adevăr uh, majore și cu siguranță într-un viitor apropiat, toate aceste transformări vor bulversa modelele tradiționale ale companiilor. Dacă este reușită, uh, digitalizarea serviciilor de transport va putea cu siguranță ameliora eficiența serviciilor oferite clienților și va spori de asemenea rentabilitatea infrastructurii integrate de transport. Obiectivul audierii este unul clar. Vrem să-i auzim, pe, să-i ascultăm pe reprezentanții sectorului transportului și turismului, să-i ascultăm vorbind pe tema aceasta digitalizării pentru a înțelege în ce sau care este situația de fapt și care sunt uh, provocările cu care ne vom confrunta pe viitor. Am vrea să aflăm de asemenea cum anume industria și uh, părțile interesate, respectiv uh, serviciile publice, anticipează modificările generate de digitalizare. Vă urez bun venit tuturor la comisia noastră și, bineînțeles, Vă invit să respectați timpul pe care vi-l uh, vi l-am pus la dispoziție. Voi fi intra, intransigentă, să știți. Fiecare dintre experți va avea 5 minute pentru prezentare și mai apoi le voi da cuvântul deputaților care vor avea posibilitatea de a vă pune întrebări. Dar, mai întâi de toate, stimați colegi, permiteți-mi să mulțumesc și să urez uh, binevenit celor patru laureați ai noștri ai Premiului European pentru startup-urile în domeniul mobilității. Cocolis, Mas Global, Cargonex și Claxit ni s-au alăturat astăzi pentru a ne prezenta startup-urile lor. Fiecare intervenient va avea 3 minute la dispoziție. Cunoașteți, nu procedura toată lumea cunoaște lucrul acesta, toată lumea pro, uh, lumea cunoaște uh, procedura, veți avea posibilitatea de a vă face piciul, până și domnul Richie cunoaște conceptul, deci prezentarea scurtă. Avem trei experți la dispoziție la primul panel, uh, sau trei uh, experți ni se vor adresa și după primul panel veți avea posibilitatea de a vă face prezentările. Începem cu domnul Cristof Clener, domnia sa este secretar general al uh, a, al Asociației Europene pentru Tehnologie și Servicii în domeniul transporturilor, e bine, lung nume, dumneavoastră ne veți explica cum anume vedeți digitalizarea în sectorul uh, dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și acum vă dau cuvântul. Totul este transmis pe internet, uh, vă amintesc lucrul acesta, deci numeroși internauți ne privesc. Aveți cuvântul. Permiteți, je vais uh, Doamnă președinte, vă mulțumesc. Voi face prezentarea în engleză, dacă îmi permiteți. Vă mulțumesc că m-ați invitat. Sunt Christoph Klenner de la ETSA și voi începe cu câteva cuvinte despre asociația noastră. Îndoarece, da, are o denumire destul de lungă. Este vorba de companiile pe care le prezentăm, le aveți acum pe ecran. și noi îi denumim denumim acest lucru industrie independentă a distribuției în domeniul călătorilor. Este independent de servicii de transport și furnizori de transport și distribuie informație despre diferite tipuri de servicii, de călătorii și de transport și permite consumatorilor și agențiilor de voiaj să poată rezerva călătorii într-un singur loc și să aibă parte de transparență în timpul procesului. Digitalizarea transportului este o realitate cu care ne-am confruntat în ultimii 25-30 de ani și este extrem de importantă pentru că noi am lucrat îndeaproape cu acest concept. Cred că suntem primii care au adoptat tehnologia digitală, toate acestea, înaintea epocii internetului. Avem faimosul uh, sistem de rezervare pe calculator, care datează chiar din anii 70 și care a revoluționat felul în care consumatorii uh, fac achiziții în domeniul călătoriilor. Mă voi concentra acum pe aviație și distribuția în domeniul aviatic, deoarece 30 de ani mai târziu, după o serie de revoluții în domeniul distribuției transportului, ne confruntăm cu provocări reale. Consumatorii, în special, se confruntă cu ele și doresc să fac câteva observații care cred că sunt de actualitate. Ce înseamnă distribuția independentă în domeniul traficului aerian și cum este ea de folos pentru consumatori? Noi reprezentăm un, uh, o piață transparentă care mereu s-a aflat uh, în avangarda tehnologiei. Tot a început cu liberalizarea transportului aerian în Uniunea Europeană în, în anii 90, dar n-ar fi dat rezultatele pe care le-a dat dacă nu, ne-am fi, uh, dacă nu am fi avut o piață deschisă de distribuție care le oferă tuturor șansa de a concura pe picior de egalitate și care le oferă consumatorilor acces la informații detaliate pentru a putea să facă alegeri în cunoștință de cauză. Uniunea Europeană a reglementat o serie de măsuri de siguranță, cum ar fi codul de conduită CRS Măsurile puse în practică au avut rezultate foarte bune, deoarece consumatorii au acces la cele mai bune tarife pe care le-au avut vreodată, iar companiile aeriene o duc mai bine ca niciodată. Dar, cum spuneam, există diferite provocări la orizont. După cum mulți dintre dumneavoastră știți, companiile aeriene încalcă aceste reguli și discriminează sistematic platformele care oferă transparență și posibilitatea de a alege consumatorilor fac acest lucru prin uh, impunerea de suprataxe pentru toate, etichetele, pentru toate biletele care nu sunt cumpărate direct de la compania aeriană, aeriană și prin uh, um, faptul că nu dau acces la toate informațiile prin uh, intermediul acestor platforme. Ce acțiune am luat noi? Am înaintat plângeri oficiale către comisie și cu tot respectul, comisia nu a luat nicio măsură în ultimii trei ani, chiar dacă susține că investigează situația. Am ajuns astfel într-o situație de nesiguranță juridică, care s-a soldat cu următoarea consecință. Toate um, marile companii aeriene din Uniunea Europeană discriminează împotriva companiilor care permit compararea prețurilor și suntem pe o poziție împotriva unei piețe deschise și transparente. Astfel că transparența pentru consumator este în pericol și liberalizarea sectorului transportului aerian din anii 90 riscă să nu mai fie eficientă. Solicitarea mea este, în calitate de legislatori, să insistați să se aplice regulile comisiei cu strictețe și să se ia decizii în funcție de meritul unei întreprinderi. Este datoria dumneavoastră și a comisiei și trebuie luată în serios. Între timp, există o, o potențială revi- revizuire a regulilor transporturilor, transportului care trebuie să țină cont de transparență pentru consumatori și de regulile competiției. Mulțumesc! Ah, continuăm! Mulțumesc! Continuăm acum cu cel de-al doilea expert, domnul um, David Batchelor, care este șeful pentru afaceri internaționale în sânul Caesar. De asemenea, sunteți responsabil și pentru Smart Air Quality. Deci știți care sunt provocările în domeniu. Aveți cuvântul pentru 5 minute. Uh, Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc foarte mult și că ne-ați oferit oportunitatea să vorbim aici astăzi. Voi încerca să vorbesc pe scurt despre digitalizare într-un context mai larg și după aceea să vorbesc despre drone și despre probleme aferente. Pe scurt, asociația noastră este cunoscută multor dintre noastre. Suntem un parteneriat uh, public-privat înființat în 97 și lucrăm pentru lucrăm cu European Sky, avem misiunea de a oferi activități coordonate de cercetare și dezvoltare pentru a susține masterplanul ATM, prin care se stabilesc prioritățile foaia de parcurs și scopurile pentru strategia în acest domeniu. Suntem cofinanțați de Uniunea Europeană și împreună cu cei 90 de membri din industrie care lucrează cu noi, colaborăm cu centre de cercetare, cu universități, cu IMM-uri, pentru a putea să reunim resursele din întreaga Europa pentru în folosul acestui domeniu. De ce să vorbim despre digitalizare? De ce este importantă? După cum vedem, viitorul transportul industria aeriene va fi foarte diferită în viitor. Pe lângă faptul că s-a prognozat o creștere puternică în partea tradițională acestui domeniu, vedem acum că uh, avem și perspective noi, vedem și că creșterea foarte mare a populației afectează sectorul, mai mulți oameni locuiesc la orașe, ceea ce va modifica nevoile de mobilitate în zonele urbane. Vedem că progresul tehnologic este foarte rapid, mai ales în domeniul automatizării, împreună cu inteligența artificială și machine learning. Poate că în viitor, în loc de a avea mii de aeronave care să zboare în același timp, vom avea sute de mii. Prin uh, asociația noastră ne concentrăm pe fundamentele necesare pentru a susține viața în viitor, în primul rând. Am livrat 63 de soluții care apar în catalogul de soluții Sezar și în programul Sezar 2020 avem 60 de proiecte în pregătire care acoperă cercetare industrială, activități de demonstrație pe scară largă și altele. Multe dintre ele includ și digitalizarea, termen foarte larg, care se referă la multe elemente disparate. Nu voi intra în detalii, dar în mare ne preocupăm de autonomie, conectivitate mai mare, virtualizare, în care serviciile de asistență nu trebuie să fie localizate, să fie amplasate lângă serviciul pe care îl susțin, uh, partajarea datelor, analiza datelor și un aspect foarte important, siguranță și um, securitate cibernetică. Toate aspecte cruciale pentru digitalizarea sectorului aviatic. În ce privește dronele, piața se dezvoltă foarte repede și aduce beneficii importante pentru societate și economie. Din acest motiv, uh, s-a stabilit ca scop ca dronele să fie integrate în spațiul aerian european. Termenul limit este foarte ambițios, se prognozează să înceapă în 2019, iar anul trecut Cezar a început așa numita schiță pentru spațiu, care se ocupă de managementul traficului aerian, un set de servicii care se bazează pe un nivel foarte ridicat de digitalizare și automatizare a funcțiilor, care pe parcurs vor ajunge să susțină accesul sigur eficient la un număr foarte mare de drone de diferite tipuri în spațiul nostru aerian. Deci, EU Space uh, oferă accesul la foarte multe elemente acest fel și include elemente a ceea ce noi sperăm că va deveni parte în a mobilității urbane în viitor. Prin schița de care vorbeam, am uh, făcut o prezentare, introducere progresivă, progresivă a noilor servicii, pentru mai mare conectivitate la lungul timpului. Avem categoriile de la 1 la U4, U1, servicii fundamentale, care sperăm să fie operaționale anul viitor. După aceea trecem la diferite proiecte de cercetare și de explorare, definite împreună cu EASA. Și mai târziu, în cursul acestui an, vom avea o serie de demonstrații în legătură cu serviciile YouTube. Am investit 25 de milioane de euro în total în sprijinul uh, activităților de demonstrație și cercetare și ritmul renovării este clar uh, tot mai rapid ceea ce este crucial deoarece industria aeronautică în general nu a ținut pasul cu dezvoltarea tehnologică așa de bine. Siguranța și securitatea sunt elemente cheie pentru industrie în viitor, iar Cezar este vectorul pentru a introduce digitalizarea în acest domeniu în viitor. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru această prezentare cu privire la prioritățile programului Caesar. Acum uh, îi voi da cuvântul domnului Gael Musche. Domnule Gael Musche, sunteți unul dintre experți în materie de vehicule conectate și de open source. Și sunteți și fondatorul um, Hackers Against Natural Disasters. Ne veți explica în curând toate acestea. Aveți 5 minute la dispoziție pentru prezentarea dumneavoastră. Vă vom asculta cu mare atenție pentru că este un subiect care ne interesează foarte mult în Comisia TRAN. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru această invitație. Sunt președintele HAND, care este o asociație al cărei scop este acela de a combate catastrofele naturale. Mă bucur foarte mult că m-ați invitat aici. Eu consider că cel mai bine testăm evoluțiile în domeniul transporturilor și evoluțiile tehnologice când le confruntăm cu catastrofele naturale. Eu m-am născut uh, în Guadalupe și acolo avem exerciții de tsunami destul de obișnuite. Acolo, de exemplu, testăm tot felul de dispozitive radio uh, cu hacker, cu tehnofili, cu tot felul de persoane care vor să facă uz de competențele lor generale și tehnice. Um, există patru piloni a inovației. Digitalul, open source, open data, open standard și open hardware. Voi începe cu Open Data, care în foarte multe state este deja o obligație. Statele membre au obligația de a pune la dispoziție datele publice și produse de cetățeni. Eu um, Lucrez și la proiectul OpenStreetMap. Cine nu a auzit de el în sală, toată lumea cunoaște proiectul OpenStreetMap. Se pare că e cineva care zice că nu știe. Acest proiect s-a născut în Europa, în Anglia. E vorba de o Wikipedia a hărților care, de care se ocupă milioane de utilizatori care își cartografiază orașele, metropolele, țările, uh, obiective turistice și rețele de transport. S-au produs în cadrul acestui proiect extrem de multe date folosite de foarte multe companii și, după părerea noastră, este un vector extraordinar al inovării în transporturi nu va exista inovație, nu va exista evoluție pozitivă dacă aceste date rămân în proprietatea unor companii care au monopol și care vând apoi aceste date platformelor de, uh, digitale de cartografiele. Trebuie să avem astfel de proiecte de cartografiere deschisă, la fel ca proiectul OpenStreetMap, care oferă acces liber, standardizat la aceste date ca să nu trebuiască să redefinim și să reinventăm uh, aceste uh, uh, standarde la infinit. Și apoi open source. Aceste software-uri gratis, libere, sunt foarte importante, implică pe toți cetățenii. De exemplu, OpenStreetMap folosește astfel de software-uri ca să furnizeze în timp real poziția trenurilor sau informații de călătorie pentru pasageri în ceea ce privește um, transportul uh, rutier, există o alianță a cetățenilor care doresc să producă astfel de software-uri și a um, conducătorilor auto care doresc astfel de servicii digitale. Și apoi standardul deschis, Open Standard. Avem foarte multe standarde, de exemplu standarde legate de aviație. În domeniul navigației, de exemplu, se, și în domeniul aviației, dar și al altor transporturi, se publică tot timpul informații actualizate. Și e important să se aplice aceste standarde ca toată lumea să aibă acces la aceste informații și să poată crea la rândul său inovație. Și apoi open hardware înseamnă să se creeze hardware, materialele fizice care permit conectarea și testarea siguranței și a securității sistemelor informatice din aceste vehicule. Eu am cu mine o valvă aici de, a, de a, automobil, de cauciuc. Din 2012 este obligatoriu să aveți un astfel de dispozitiv ca să verificați presiunea și temperatura în um, anvelopele dumneavoastră, dar aceste dispozitive nu sunt codificate, nu au un, un cod. Gândiți-vă, nu sunt codificate, adică pot fi utilizate de, de către toată lumea. Deci gândiți-vă cum ar fi să avem un astfel de dispozitiv cu care să verificăm um, eficiența unei legi și uh, astfel, dacă ni se pun la dispoziție astfel de dispozitive, vom avea și noi cu un cuvânt de spus în inovare. Inovarea nu va mai fi sub monopolul marilor companii sau al guvernelor. Vom putea cu toții să ne implicăm vom putea cu toții să lucrăm la inovația în domeniul radio, de exemplu, care este extrem de importantă pentru inovația în domeniul transporturilor. Mulțumim foarte mult, domnule Musche. Iată primii intervenienți care ne-au povestit despre digitalizare. Voi deschide dezbaterea și veți avea întrebări de la membrii. Domnule Van de Camp, avem cuvântul. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În această dimineață voi uh, vorbi în uh, olandeză. S-au pus câteva întrebări, de fapt, cu privire la acest subiect. Grupul nostru, împreună cu a adresat uh, o întrebare. Și știu deja răspunsul, dar o să adresez din nou întrebarea. Comisia Europeană a reacționat? Oare sau Am rămas în aceeași autosatisfacție, automulțumire, spunând că noi facem lucrurile așa cum trebuie. Când vine vorba de legislație și procesul decizional, probabil că suntem un pic cam lenți. Da, în alte părți ale lumii lucrurile se întâmplă mai repede. În China, de exemplu, și în Statele Unite. Acum, poate sub uh, Donald Trump, lucrurile stau un pic diferit, dar totuși ceilalți reacționează mai rapid decât noi. Noi aici avem 28 de state membre, 28 de guverne și de parlamente și oricât de motivați am fi, s-ar putea totuși să întâmpinăm dificultăți. Deci, întrebarea este cum putem să reacționăm rapid la toate aceste evoluții și domnule Musche, mă bucur că sunteți astăzi aici, pentru că hackerii erau văzuți ca niște infractori până nu de mult și acum uh, se pare că fac parte din sistemul oficial, din sistemul decizional. Eu nu sunt expert în hacking și nu mă pot uh, exprima în acest sens, dar mă bucur că ați venit aici uh, și ne-ați împărtășit părerea dumneavoastră. Va răspunde, desigur, domnul Musche, indiferent de statutul pe care îl are.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 Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze că am ratat intervenția primului vorbitor, deci nu vă pot adresa nicio întrebare, dar al treilea a fost fascinant. Ne-am uitat cu toții la filme în care vedem hackerii care uh, intră în tot felul de sisteme informatice și apoi cei de la FBI îi urmăresc și așa mai departe. De ce nu ne ocupăm și noi? De ce nu îi folosim pe acești hackeri? Că, pentru că se pare că sunt foarte mulți. A fost o prezentare fascinantă. David Batchelor, mă bucur foarte mult uh, să vă văd aici pe mine mă interesează foarte mult uh, Caesar, am fost raportor regional pentru um, Single Sky. Am um, vizitat uh, împreună cu președintele Agenția Europeană pentru Securitatea Aviației și știu că EASA are un document prototip, că a elaborat un astfel de document, care se referea la revizuirea regulamentului de bază. Nu mă voi referi la acesta, dar uh, eu mă ocup de raportul privind dronele, așa că mă interesează foarte mult în ce direcție merge acest document. Nu sunt foarte mulțumită de faptul că a fost nevoie de atât de mult timp pentru a ajunge la o structură, la, oarecare, la un oarecare acord în Uniunea Europeană pe marginea acestui subiect. Dar am o întrebare pentru dumneavoastră. Cred că Uh, NASA a venit cu câteva sisteme de supraveghere și Până la urmă, statele membre sunt cele care trebuie să introducă propriile regulamente cu privire la drone, ceea ce e bine, dar noi credem că e nevoie de un impuls. Dumneavoastră vă ocupați de Sezar, serviciile de gestionare a traficului se ocupă de treaba lor și noi, și noi aici uh, ne ocupăm de ale noastre și mi se pare că cei de la EASA sunt un pic legate de mâini și de picioare. Eu cred că ar trebui să găsim o soluție pentru a avansa mai repede, pentru că este foarte important pentru Uniunea Europeană și aici uh, cred că putem găsi soluții. Mulțumesc, doamna Foster, doamna Meissner. Oh auch an die Sprecher. Mulțumesc, doamnă președinte, aici sunt. Vreau să le mulțumesc tuturor uh, experților. Pentru domnul Klenner n-am nicio întrebare. Aștept și eu răspunsul din partea comisiei. Însă am o întrebare pe dom- pentru domnul Bachelor, la fel ca Uh, ca și antevorbitoarea mea, îmi tot fac uh, griji pentru cerul unic uh, european. Și în acest context am o întrebare următoare, următoare pentru dumneavoastră. Dacă aveți proiecte de digitalizare a acestui, acestei gestiuni a traficului aerian, dacă mai avem ATM, dacă mai avem și dronele, oare digitalizarea ar putea Uh, îmbunătăți situația coridoarelor de trafic aerian, vedem că în Europa avem uh, din păcate o serie de uh, coridoare Uh, coridoare care n-ar trebui să fie folosite, uh, dar care continuă să fie folosite din pricina faptului că Single European Sky 2 nu merge înainte. Deci vreau să vă întreb dacă aceste noi, uh, aceste noi instalații și tehnologii ne vor ajuta să îmbunătățim situația coridoarelor. După aceea, domnule Musche, foarte interesantă prezentarea dumneavoastră. Aceste hărți ar trebui să fie disponibile tuturor gratuit. Vreau să vă întreb însă dacă vă gândiți la protejarea datelor cu caracter personal. Eu sunt foarte interesată de inovare, de internet, de asemenea, dar și de protecția datelor cu caracter uh, personal. Cum anume mă puteți dumneavoastră asigura că dumneavoastră protejați în startup-ul dumneavoastră datele cu caracter personal? Mulțumim, urmează domnul Koch. Vă mulțumesc. Eu am o întrebare pentru domnul Klenner. Ați vorbit în primul și în primul rând despre transportul aerian. Eu promovez uh, călătoriile integrate, am tot vorbit de, despre biletele integrate, deci te ia mașina de acasă, mergi la gară, ajungi la avion uh, cu un bilet uh, unic. Vreau să vă întreb dacă piața poate să se ridice la nivelul așteptărilor clienților din punctul acesta de vedere. Să ne așteptăm ca până în 2020 piața să fie reglat ea de la sine, fără intervenția regiuitorului, problema acestor bilete integrate. Vă mulțumim, doamna Vircunan. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc experților pentru prezentările foarte interesante. Știți prea bine că uh, tema aceasta este una foarte importantă pentru noi, digitalizarea sectorului transportului, uh, transportului uh, de fapt, digitalizarea pe ansamblu, dar așa cum spunea domnul Van den Kamp, înțelegem în continuare că există bariere între statele membre, că va mai trece ceva apă pe Dunăre înainte ca spațiul uh, tehnologic să fie unul armonizat la nivel european și tocmai de aceea vreau să vă întreb pe dumneavoastră, stimați experți, care sunt pașii pe care trebuie să-i întreprindem pentru a încuraja inovarea uh, și uh, schimbarea în sectorul dumneavoastră. Considerați că pașii trebuie să fie legii, legislative, avem nevoie de reformarea unor acte legislative, spre exemplu, știm că există acte legislative depășite, sau considerați mai, departe, mai degrabă că trebuie să facem investiții în abilități, în tehnologie, etc. Deci care este părerea noastră, cum, ce putem face la nivel european pentru a sprijini uh, digitalizarea în acest sector? Vă mulțumim foarte mult. Le dau acum cuvântul uh, experților noștri. Am și eu o întrebare însă despre programul acesta U-Space, uh, spațiul urban. Vreau să vă întreb dacă să vă întreb următorul lucru. Dacă genul acesta de tehnologii vor fi aplicate sau va fi aplicat la scară largă, mare, vreau să vă întreb care va fi nevoia de infrastructură în domeniul acesta. Uh, și uh, în funcție de răspunsul dumneavoastră, aș vrea să-mi spuneți care uh, considerați că ar, ar trebui să fie aportul Uniunii Europene pentru îmbunătățirea infrastructurii. Și pentru domnul Muschie am de asemenea o întrebare. Ce anume așteptați din partea Uniunii Europene pe tema acestor big data Uh, această uh, provocare cu care ne confruntăm în momentul de față. Domnule Muschie, vreți să începeți dumneavoastră sau mai degrabă domnul uh, Kleiner? Bine, haideți să începem cu domnul Kleiner. De voir toujours la définition que l'on associe pentru mine este foarte interesant să vedem tot timpul accepțiunea pe care o are cuvântul hacker. De multe ori se vorbește de hacker ca fiind răi, dar ei sunt de cele mai multe ori bune, adică sunt de partea bună a lucrurilor. Sunt bărbați și femei care se îndoiesc, practic pun sub semnul întrebării sistemul, oricare ar fi el. Obiectivul nostru este să studiem sistemul, să înțelegem cum funcționează și apoi să îl facem mai sigur sau câteodată să îi imprimăm altă utilitate. Practic asta e obiectivul de bază al hackerului. E vorba de siguranță. Am uh, aici uh, la piept o insignă a forțelor armate aeriene franceze. Acestea recunosc nevoia de competențe tehnice care pot fi utile în domeniul apărării și siguranței Europei. Eu uh, urmăresc această bază aeriană care se ocupă de un proiect de monitorizare a traficului aerian. Vom folosi chei TNT, niște sticuri care uh, permit transmiterea semnalelor radio, astfel încât să avem informații cu privire la vehiculele respective. Mâine vom vorbi despre drone. De asemenea, vom avea și semnale prin satelit care ne vor permite monitorizarea spațiului aerian. Lucrez acum cu soldații, dar și cu civilii, pentru a arăta cum putem noi, civilii, hackerii, amatorii, să ne punem la dispoziție competențele pentru a asigura o mai mare eficiență a apărării. Asta ca să vă arăt că și noi facem lucruri bune și că putem furniza și noi informații, mijloace de comunicare uh, celor care au cea mai mare nevoie de ele. De exemplu, vara aceasta au avut loc foarte multe incendii de pădure în uh, sudul Franței și în sudul Europei. Și pe viitor va trebui să putem monitoriza traficul aerian pentru a ne asigura că incendiile sunt gestionate așa cum trebuie deocamdată. Nu avem aceste mijloace, dar chiar și eu lucrez cu pompierii și cu forțele aeriene armate pentru a putea să le oferim cât mai multe informații necesare. Mâine voi fi la Marseille, uh, la Marsilia și uh, în câteva alte locuri săptămâna aceasta pentru a vedea cum putem să uh, lucrăm așa cum trebuie în acest uh, domeniu. Pentru OpenStreetMap, Vrem să ne asigurăm că aceasta este sigură, că respectă viața privată, dar că în același timp este deschisă tuturor. Astăzi puteți ști cine a contribuit la aceasta și cum și unde. Lucrăm cu căile ferate franceze, de exemplu, în acest sens. Și calitatea informațiilor, dar și calitatea persoanelor care lucrează pe acest proiect a permis căilor franceze, ferate franceze să folosească acest proiect și să aibă încredere în el. Deja am mai spus-o la o conferință anul trecut, dar ceea ce îmi doresc eu este ca uh, multe persoane ca mine și dumneavoastră să se implice pe teren, mai aproape de aceste persoane care se luptă cu incendiile de pădure. Să veniți la aceste exerciții. Vă avea loc unul pe 5 septembrie într-o insulă. E vorba de o simulare de tsunami care va acoperi tot Oceanul Indian. E foarte bine să veniți la aceste exerciții, să vedeți cum se folosesc mijloacele radio, cum își folosesc cetățenii propriile drone. Avem propriile drone care măsoară fundul marin uh, și aceste drone vă sunt puse la dispoziție. Ar fi foarte bine să veniți alături de noi pe teren ca acest regulament să meargă mai repede și ca din ziua în care acesta intră în vigoare să aibă o aplicabilitate practică pe teren. Mulțumesc foarte mult, domnule Musche. Nu știu dacă vom fi liberi pe 5 septembrie, dar o să ne uităm în agenda. So there were some questions about are we too slow in Europe? Um... Domnul Bachelor, s-a pus întrebarea dacă suntem prea lenți în Europa. Adevărul este că a introduce drone reprezintă o provocare mare pentru sectorul aviației, lucru care este adevărat pe tot cuprinsul globului. Multe țări se confruntă cu această provocare. De asemenea, când ne punem întrebarea, trebuie să ne dăm seama că trebuie să o luăm treptat, pas cu pas. Trebuie să ducem activitatea cercetare, dezvoltare, deoarece nimeni nu știe cum vor funcționa lucrurile și ce tehnologii sunt necesare. Deci trebuie să cercetăm mai întâi și doar după această etapă de cercetare putem să înțelegem spre ce vorba și să trecem la regulamente care ne permit să punem în aplicare tehnologia. Deci trebuie să o luăm gradat. În același timp, evident că ne confruntăm cu foarte multă presiune din partea industriei, deoarece sunt multe beneficii aferente, sunt cazuri uh, sunt studii de caz legate de drone și în ce privește dimensiunea globală, mă aflam uh, acum două săptămâni la un atelier despre drone din China. Este adevărat că în unele privințe China avansează mai repede. Permit anumite activități să aibă loc, dar încă nu au un cadru de reglementare. Deci ei se confruntă cu o alt fel de dificultate. Ei trebuie să dezvolte cadrul de reglementare și, sincer, mi s-a părut că nu știu încă cum ar putea să facă acest lucru. Tine de patru ani am fost în Statele Unite ca reprezentant al Cezar și m-am ocupat de interoperabilitatea generației următoare de tehnologie Cezar și da un avantaj față de Uniunea Europeană și anume ca o singură entitate și un sistem unic, dar în același timp se confruntă cu aceleași dificultăți ca noi. Și cred că putem spune că nu sunt cu mult înaintea noastră majoritatea privințelor. De fapt, noi și ei învățăm unii de la ceilalți. Avem un cadru de cooperare. Și în cadrul global, mai larg, cu toții conlucrăm, deoarece trebuie să avem un sistem interoperabil la nivel global. Este nevoie de timp pentru toată această activitate. Facem tot ce putem la Cezar pentru a merge cât mai repede. Și știu că, de asemenea, EASA încearcă să lucreze cât poate de repede. Cred că toți încercăm să facem tot ce putem pentru a avansa cât mai repede. Dacă va exista progres în ce privește coridoarele aeriene, Cezar încearcă să dezvolte tehnologii care să ajute la acest lucru și cred că introducerea dronelor poate să complice situația, dar de lungul timpului vom vedea cum evoluează lucrurile, deoarece inițial integrăm dronele la un nivel scăzut și ținem mereu cont de siguranță. Nu cred totuși că integrarea dronelor va afecta ritmul în care uh, putem să avem coridoare îmbunătățite în viitor. În ce privește ce măsuri ar trebui să luăm în Europa, Evident, eu lucrez pentru o asociație care beneficiază de finanțare europeană. Cred că accelerarea ritmului prog progresului tehnologic depinde de finanțarea europeană și cred că este foarte important să avem finanțare adecvată în domeniul digitalizării și al aviației. În ce privește extinderea la scară largă, cred că este posibilă, dar trebuie să avem multă integrare și coordonare pe scară largă și cred că sunt obiectiv când spun că întreprinderea comună Sezar și parteneriatul pe care îl avem în Europa reprezintă un model foarte bun pentru cum se poate ajunge la un consens privind viziunea și uh, nevoile de finanțare abordare pe care cred că trebuie să o păstrăm și în viitor. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Bachelor. Foarte pe scurt, domnul Kleiner. Reverse order as well. Și eu voi răspunde în ordine inversă. Doamna Vircona ne-a întrebat cum putem să renunțăm la bariere, să încurajăm investițiile. Cred că piața unică digitală este foarte importantă, dar măsura în care se intersectează cu economia reală, acolo trebuie să, să dărâmăm obstacolele. Sectorul aviatic este o poveste de succes, deoarece în Uniunea Europeană avem o piață a aviației și toată lumea are acces la date, la informații și poate să zboare. Și după aceea avem economia digitală care s-a dezvoltat pe propriu, deci cred că trebuie să mergem în paralel cu amândouă, trebuie să termăm obstacolele care ne confruntăm și foarte important acolo unde avem legislație la nivel european, ea trebuie pusă în aplicare și trebuie să ne asigurăm că statele membre uh, sunt, trebuie împiedicate atunci când uh, demonstrează tendințe protecționiste. În ce privește întrebarea domnului Koch, și anume dacă avem nevoie de reglementare pentru intermodalități, eu cred că trebuie să ne axăm pe cine ar avea interesul să prevină acest lucru. Poate, de exemplu, în domeniul feroviar sau aviatic avem monopoluri, avem uh, mai întreprinderi care nu doresc să împărtășească informația și să facă posibilă accesul la informație și um, biletele directe. Cred că acolo, da, regulamentele ar putea să corecteze dezechilibrele de pe piață, astfel că eu aici cred că ar trebui să ne concentrăm asupra celor care sunt foarte interesați de ce se întâmplă. Și în ce privește întrebarea domnului Van de Camp, în ce privește procesul uh, lent de luarea deciziilor, eu cred că este prețul pe care îl plătim pentru pace în Europa. Nu cred că este vorba neapărat de un lent al luării deciziilor. Noi avem un spațiu de reglementare economică și ritmul în care se fac reglementările, se iau deciziile, este unul bun. Dar cred că cel mai deranjant, pentru mine cel puțin, este ritmul în care se pun în aplicare deciziile luate. Vedem că durează trei luni să ajungem la un regulament și după aceea șase, trei ani să ajungem la un regulament și după aceea șase ani să-l punem în aplicare. Și trebuie să spun cu regret că avem uh, un raport media Pe următoarea temă, după trei ani de investigații, comisia pare să indice că investigația acestui caz nu este de folos. Nu, nu ni se pare acceptabil absolut inacceptabil. Dacă s-ar lua o decizie pe meritele cazului, aș accepta-o, dar a respinge după trei ani diferitele plângeri înaintate nu doar de noi, ci și de alții, este absolut inacceptabil. Sunt sigur că veți auzi mai multe pe acest subiect și că putem să ne bazăm pe sprijinul Parlamentului European în această privință. Mulțumesc! Clenar, vous pouvez les applaudir. Mulțumesc, domnule Klemer. Puteți să-i aplaudați pe experți. Ne bucurăm că sunt aici și că ne vor ajuta în activitatea noastră. Mulțumesc, domnule Mișche, mulțumesc, domnule Bachelor, mulțumesc, domnule Klemer. Vom continua și voi invita acum cele patru mari startup-uri europene care au primit premiul european pentru startup-uri să vină alături de mine. Haideți, startup-urilor, nu vă temeți! Ce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 Alors, comment ça va depuis euh, février dernier? Ce ați mai făcut din februarie? Sunteți bine? Aveți 3 minute fiecare pentru a ne prezenta compania dumneavoastră, startup-ul dumneavoastră și vom începe cu Cargonex Rudolf Dieter la Frenz. Aveți cuvântul 3 minute pentru a ne explica care sunt provocările pentru startup-ul dumneavoastră și să nu uitați să ne spuneți și de unde veniți, pentru că e important. Haideți! Intervenție fără microfon. Microfon, please. Vă rog să vă porniți microfonul, e mai bine așa. Eu sunt uh, Rolf Dieter Laffens, uh, reprezint CargoNext din Hamburg, Germania. Creăm uh, primul, uh, prima platformă care conectează proprietarii de vehicule utilitare pentru transportul de măr- mărfuri. Noi considerăm că genul acesta de abordare are un efect pozitiv asupra emisiilor de dioxid de carbon, dar și asupra tra- fluidizării traficului. 350 de miliarde de euro valoarea sectorului transportului uh, rutier 120 de miliarde de kilometri sunt parcurși anual de vehiculele grele. Și noi considerăm că există două mari probleme, și anume, pe de o parte, costurile de tranziție, ă, ă, tranzacție și, pe de altă parte, și asta e marea problemă, s-a constatat că 45% dintre camioanele care circulă pe șoselele noastre circulă goale fără încărcătură. Și noi considerăm că cu uh, inteligența artificial, artificială putem să rezolvăm această problemă. Vrem să creăm o rețea de ar- uh, inteligență artificială care funcționează în felul următor. Pe de o parte, vom simplifica transportul uh, de mărfuri pe șosele, așa ca la Uber sau alte alte companii. Cu un click pe internet poți să rezervi, uh, să faci o rezervare pentru un camion. După aceea vom folosi niște algoritmuri care să să poată să ne permită să evaluăm nevoile pentru viitor și astfel putem uh, gestiona mai bine transportul pentru a evita emisiile inutile și transporturile inutile. Suntem foarte încântați de faptul că am câștigat acest uh, premiu european. Am uh, reușit să obținem și alte uh, uh, premii la nivel european, dar iată, mă aflu acum în uh, Parlamentul European și întrebați, ne puneți întrebări sau discutați astăzi despre digitalizarea. Uh, transportului. Ei bine, pentru a avea un, uh, o digitalizare avem nevoie de documente armonizate, avem nevoie de un cadru legislativ cât se poate de clar care să, să se aplice tuturor. După aceea, uh, să nu, să nu uităm că în cazul nostru al startup-urilor, care noi uh, avem competitori de genul Uber sau Amazon, etc. Deci avem nevoie de cadru noi, startup-urile europene, uh, un, uh, un cadru care să ne permită să, să mergem înainte și asta într-un ritm cât mai accelerat cu putință dacă e să facem com- față competiției internaționale. Nu punerea în aplicare e o mare problemă pentru noi, ci faptul că legiferarea este lentă. Mulțumim Mulțumim, Cargonex. Urmează Eliette Vincent, care ne va prezenta uh, startup-ul Cocolis. Donc je suis uh, Eliet Eliette Vincent. Bună ziua! Mulțumesc uh, că, m-ați invitat. Sunt Eliette Vincent, cofondatoare a Cocoli. Acesta este un serviciu pentru particulari care dorește să reinventeze transportul um, de mărfuri în comun pentru particulari. Pentru indivizi este foarte uh, scump să transporte bunuri foarte grele, de exemplu anvelope, ghitar, o ghitară sau o canapea. Câteodată pot să coste 100, sute de euro și de multe ori transporturile tradiționale nu furnizează aceste servicii. Ce facem noi la Cocoli? Punem în legătură persoanele care trebuie să să trimită un colet cu persoanele care au un anumit, uh, tra, uh, un anumit traseu și uh, au loc în bagaje. Și beneficiul este acela că livrarea este mai ieftină, că se folosesc mai puține vehicule pe drumuri, pentru că majoritatea clienților noștri nu trebuie să treacă prin soluțiile tradiționale de transport, ci că pur și simplu și-au folosit mașina personală și tur-retur. retur și astfel traficul se reduce. Știți că 60% din europeni își folosesc mașina personală în fiecare zi, dar cred că știți deja care e situația. Iată ce facem noi. Practic încercăm să intrăm pe o nișă unde nu sunt foarte mulți operatori și ne ocupăm de toate coletele mici, mai puțin de uh, 3 kg, până la 70 de kilograme. Când e vorba de volume mai mari, când e vorba de mutări, sunt foarte multe societăți de transport care se pot implica, dar dacă cineva dorește să trimită un obiect mare câteodată sau dacă se mută, nu există soluții neapărat în acest sens și practic asta am vrut noi să oferim. Este o soluție foarte ușor de utilizat și scopul este de a asigura o experiență foarte bună utilizatorilor, atât din punct de vedere economic și um, ne folosim de anunțuri, de o mesagerie între persoane și, de asemenea, plățile sunt securizate și avem și o asigurare care acoperă toate mărfurile, toate bunurile, indiferent de ce s-ar putea întâmpla. Deja avem 4.000 de persoane în această comunitate în Franța și clienții sunt foarte mulțumiți de serviciile noastre pentru noi este foarte importantă satisfacția clientului și ne interesează foarte mult aspectul economic, ecologic și inovarea prin digitalizarea transporturilor și prin digitalizarea legăturii între persoanele implicate. Acum uh, am uh, implementat acest proiect în Franța, este piața noastră inițială pentru că suntem o echipă uh, din Franța, dar vrem să trecem la nivel european, pentru că știm că nu există un astfel de serviciu la nivel european care să se ocupe de astfel de situații. Și deja facem transporturi transfrontaliere în Belgia, în Elveția și în Spania. Mulțumim foarte mult, Eliette Vincent! Trecem acum la Joana Polalen, reprezentanta Mass Global. Aveți acum cuvântul ca să ne prezentați Mass Global. Vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea de a fi aici. Noi considerăm că e momentul să punem întrebarea eh, cea mai arzătoare. Cum îi convingem pe oameni să renunțe la mașinile personale? Nu cred că putem să-i forțăm să facă acest lucru, ci trebuie să le oferim alternative mai bune și mai atrăgătoare. Deocamdată există o mare necesitate concordanță între modul în care se cheltuiesc banii uh, și utilizarea. Pe lună se cheltuiesc aproximativ 500 de euro pentru mașinile personale. Practic, uh, acolo intră banii și nu cred că putem avea salturi de productivitate mai mare Știm însă că mai mari. Știm însă că mașinile duc la poluare. Însă, ce vrem noi să le oferim oamenilor? Vrem să le oferim mai multă mobilitate prin diferite servicii și oferim un serviciu care se numește WIM. Și ideea de bază este să se combine mai multe transporturi publice, de exemplu biciclete, transportul public, taxi, într-o singură soluție, adaptată nevoilor individuale și oferită ca pachet lunar. Noi ne numim WIM. Serviciul nostru se numește WIM, compania noastră provine din Finlanda și deja funcționăm în Finlanda, în Regatul Unit și în Antwerp, în Belgia. Avem aproximativ 15,4 milioane de euro în investiții private și am observat că începem să câștigăm teren nu numai datorită mobilității, dar și datorită felului în care am conceput serviciile. Vrem să oferim um, consumatorului final niște servicii mai bine conectate și mai eficiente. Cooperăm cu furnizorii de transport existenți pentru a putea combina toate aceste servicii într-unul singur bicicletele, autobuzele, taxiurile și pe viitor avem în vedere și conexiuni pe distanțe mai lungi. Nu suntem numai un serviciu multimodal, ci oferim și plăți ca parte din serviciile noastre. Noi uh, considerăm că infrastructura eh, de care avem nevoie deja există. Ne bucurăm eh, că s-a scos serviciul de roaming, de exemplu. Și prima etapă în acest serviciu a fost foarte promițătoare. Am observat că lumea a început să folosească tot mai mult transportul public și să folosească mai puțin mașina personală. De ce Europa poate să ne arate calea? Este foarte important pentru noi să ne asigurăm că în Europa există toate elementele necesare. Trebuie să avem IP-uri deschise pentru toate serviciile de transport. De asemenea, deja avem infrastructura de transport uh, în comun, avem uh, și celelalte componente, însă dacă chiar vrem să ne păstrăm poziția de lider, trebuie să asigurăm toate elementele necesare. Cum putem noi să avansăm? Avem nevoie de un ecosistem deschis, avem nevoie însă și de un cadru concurențial pentru diferitele părți din acest sistem. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru această prezentare și acum uh, ultima intervenție, Claxit. Aveți cuvântul pentru 3 minute. Um, just imagine... Bună dimineața tuturor! Haideți să ne gândim că suntem la Bruxelles, tocmai am ajuns la uh, gară și vrem să ajungem la Parlamentul European. Iei un taxi și călătoria merge perfect, ca pe roate, aer curat, nimeni pe șosea. Minunat! Nu e o imagine pe care ne-o putem imagina neapărat în momentul de față, pentru că majoritatea <laughs> persoanelor care fac uh, naveta sunt blocate în mașină, inhalează un aer uh, poluat, uh, deci se confruntă cu o situație absolut uh, oribilă din punct de vedere al mediului înconjurător. Ori noi ne dorim ca lucrurile să se schimbe. Ne dorim ca naveta să fie o, o plăcere pentru cetățenii europeni. ce e Clexit? Clexit este cel mai, cea mai mare aplicație din Franța pentru utilizarea în comună, utilizarea în comună a uh, uh, autoturismelor. Avem 140.000 de uh, utilizatori. Am reușit să obținem 4 milioane deja din serviciile pe care le, le, for, le oferim și toate acestea pentru că iată, am reușit să găsim răspunsul uh, problemei cu care ne confruntăm uh, și soluțiile potrivite pentru utilizatori. Avem o aplicație mobil, uh, mobilă care permite uh, utilizatorilor să afle dacă călătoria lor a fost anulată sau nu. Și din septembrie 2019 chiar vom oferi, o, sau 18 vom oferi uh, posibilitatea de obținerea unei călătorii cu taxiul în cazul în care călătoria inițială a fost uh, uh, anulată. După aceea uh, ne bazăm pe comunități, comunități de oameni care se cunosc și de asemenea ne dorim ca oferta să fie cât mai convenabilă cu putință. Aceasta este uh, uh, aplicația noastră, care este reînnoită în fiecare lună. Avem 150 de utilizatori în momentul de față. Participă o serie de companii mari din Franța la, din Franța la aplicația noastră și mai avem și colaborări cu o serie de autorități locale, precum autoritățile din Nisa, etc. etc. Sunt într totul de acord cu cele spuse de uh, colegii mei în ceea ce privește armonizarea legislației, armonizare necesară la nivel european. Dar esențial, de asemenea, este implicarea părților interesate în inovarea sau modificarea uh, actelor legislative. Uh, invitația pe care am primit-o astăzi, premiul pe care l-am primit este un prim pas înainte, mulțumim pentru, pentru el, dar sper că este doar un prim pas pentru că uh, sper că vom colabora strâns și pe viitor, strâns uh, pentru că avem nevoie de această colaborare. Mulțumesc și eu pentru uh, prezentările dumneavoastră, dar există și niște întrebări. Doamna de Monte. Sate în particulare. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe mine mă interesează în special Cocolis, care este cu siguranță un instrument pentru a reduce traficul rutier și pentru a oferi un serviciu, desigur, dar ne ajută și cu reducerea emisiilor, lucruri despre care am vorbit mai devreme. Dar am o întrebare. Cine se ocupă de transport? E vorba numai de șoferii profesioniști, de cei care uh, fac acest lucru ca activitate de afacere, adică au uh, un număr de TVA Poate fi vorba, într-adevăr, de o bună practică, dar la nivel european avem diferite legislații. De exemplu, în Italia există o a, anumită prevedere pentru aceste activități ocazionale, dar dacă devine o activitate profesională de transport, atunci intervine impozitarea și apar tot felul de alte a, reguli care trebuie respectate. Aceasta este prima întrebare. Și a doua întrebare. A, cu siguranță că ați avut rezultate pozitive dacă ați câștigat acest premiu, dar cum a fost văzută inițiativa dumneavoastră de concurenți, de cei uh, care folosesc vehicule utilizare ușoare ca să desfășoare astfel de activități? Cum au primit vestea? Mulțumesc! Mulțumim, doamna de Monte, doamna Masner. De. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să le mulțumesc uh, uh, invitațiilor noștri. Sună foarte, foarte interesant tot ce ne-ați spus. Uh, stimate domnule Lafrenț, uh, voi trece prin Hamburg în curând, așa că așteptați-vă la uh, o vizită din partea mea. Am o întrebare. Documentele de cargo electronice, uh, tocmai lucrăm la ele. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră folosiți deja genul acesta de documente. După aceea, cum anume, folos, uh, cum anume reușiți prin sistemul dumneavoastră să evitați călătoriile fără încărcătură are cam, camioanelor. Vorbeați despre Uber. Dar cum se aplică asta la uh, Uh, transportul uh, uh, rutier de mărfuri. După aceea, în ceea ce privește cocolii, păcat uh, că abia în 2020 vreți să vă extindeți și în alte state membre, pentru că eu aș avea în toamnă un colet de transmis din uh, Franța și spre Belgia. Se pare că va trebui să găsesc o altă uh, soluție pentru problema mea, vreau să vă întreb uh, cum anume um, permiteți uh, uh, permiteți utilizatorilor să folosească serviciile dumneavoastră, le permiteți tuturor să le folosească sau încer- încercați să vă limitați cumva cu clientela. După aceea, mas global, minunat, Uh, faceți exact ceea ce ne dorim noi de mult timp uh, încoace, uh, creați așa un fel de sistem integrat de eliberare a legitimațiilor uh, de călătorie. Nouă ni s-a spus uh, de fiecare dată că nu se poate așa ceva pentru că operatorii feroviari naționali nu pot să uh, accepte genul acesta de etichete. Vreau să vă întreb dacă operatorii dumneavoastră naționali participă la, dumneavoastră, la platforma dumneavoastră. Și după aceea, ultima întrebare pentru Claxit. Dumneavoastră spuneați că vă bucurați de un fel de sponsorizare din partea autorităților uh, locale. De ce? Pentru că autoritățile uh, autoritățile uh, locale își doresc ca numărul de vehicule de pe șosele să scadă și doar pentru asta vă sprijină sau există și alte motive. Domnule Koch, dar foarte, foarte scurt, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, pentru prezentări, felicitări laureaților. Domnule Lafrenț, sistemul dumneavoastră este doar național sau și transfrontalier? Și dacă da, atunci oare n am avea nevoie de o armonizare a regulilor de circulație, a salariilor uh, și a altor uh, lucruri care țin de condițiile de muncă ale celor care activează în acest sector? Mulțumim, domnule Koch. Și acum dau a apurilor un minut la dispoziție pentru a răspunde. Și să știți că nu-i rău, de multe ori avem chiar mai puțin. Cargonex începe. Documentele electronice. Adevărul e că astăzi uh, transmitem astfel de uh, documente prin internet, dar cum anume fotografiindu-le. Șoferii noștri fotografiază documentele și după aceea le transmit mai de, de departe. Uh, documente electronice, în, în adevăratul sens al cuvântului, nu există, dar avem nevoie de ele. Uh, cum anume evităm călătoriile fără încărcătură? Folosindu-se, uh, folosind a, uh, algoritmi, pur și simplu. Pentru că uh, de la bun început, șoferii știu ce traseu folosesc și ce încărcături au. Ei bine, noi uh, folosim informațiile pe care, pe care ei le, le dețin pentru a uh, ne asigura că întotdeauna camionul este încărcat. După aceea, într-adevăr, avem nevoie de mult, mult ajutor, pentru că altfel startup-ul nostru nu ar putea niciodată să aibă o activitate europeană în adevăratul sens al cuvântului. Uh, acum reprezentanta Cocolis. Vă mulțumesc. Uh, sistemul nostru este folosit în special de persoanele de particulari. Deci nu vorbim despre beneficii uh, obținute de unii sau alții. E drept însă că e cam gri această zonă juridică în care ne activ, suntem activi Um, încercăm să acționăm acum la nivel uh, de țară națională. Um, acolo se discută problema aceasta a, a reglementării uh, salariilor sau profiturilor sau uh, impozitelor, dar e clar că dacă vrem să ne extindem, avem nevoie de un cadru armonizat la nivel european. Pentru a ne extinde, avem nevoie de nu știu, mai mulți bani, ne, ne avem nevoie de mai mulți uh, lucrători, dar avem nevoie și de o asistență juridică care să ne permită să respectăm toate standardele din toate statele uh, uh, membre ale Uniunii Europene. Și o informație pentru dumneavoastră, doamnă Meisner, să știți că facem traiect traiectorii transfrontaliere, dar ne mergem doar în statele vecine ale Franței. Uh, Uh, urmează acum doamna Pölenan. Mulțumesc foarte mult. Uh, adevărul este că ne confruntăm cu o grămadă de monopoluri în diferite sectoare economice. Trebuie să luptăm în, uh, împotriva acestora, pentru că companiile încearcă să se folosească de poziția lor monopolistă pentru a ne bara nouă accesul, dar să știți că există și exemple pozitive din Finlanda, spre exemplu, pentru că ministrul transporturilor de acolo uh, a decis o îmbunătățire a legislației în domeniul uh, transporturilor, avem un cod al transporturilor în Finlanda și conform acestui cod, toți operatorii, to- toate companiile trebuie să își deschidă nu doar activitățile, ci și uh, sistemele de plăți pentru uh, sau în fața concurenților, cum am fi noi, spre exemplu. Noi ne dorim ca prestatorii de servicii uh, să participe la platforma noastră, ne dorim ca uh, experiența clienților până la urmă să fie cea mai pozitivă cu putință. Mulțumim, domnule Mansur, aveți cuvântul. Sunt într totul de acord cu dumneavoastră, utilizarea în comună a mașinilor ar trebui să facă parte din uh, transportul în comun. Uh, și lucrul acesta este foarte relevant pentru zonele urbane, pentru acele zone economice, de asemenea, care sunt uh, puțin mai departe de, sau se află la distanță de centrul orașului. În Franța am colaborat deja cu astfel de zone economice și să știți că deja uh, populația care se bucură de acest serviciu a crescut de 10 ori Uh, iar uh, costul uh, transportului public a scăzut cu vreo 8% datorită nouă. Deci asta este dorința noastră, asta este viziunea noastră. Important este însă să avem o legislație standardizată la nivel european. Din păcate, în Franța astăzi nu e uh, întotdeauna posibil să facem ceea ce facem noi. Nu există neapărat legislație în domeniu și pentru noi este foarte important ca această legislație să apară. E mai bine atât pentru companii cât și pentru autorități. Mulțumim tuturor! Uh, aplauze pentru laureații noștri, primii patru laureați ai premiului nostru. Vă urăm, vă urăm la revedere și mult succes în turneul european pe care cu siguranță îl veți continua. Și acum le urez bun venit uh, celor trei noi invitații ai noștri pe care îi invit să, se, să ajungă la prezidiu. Uh, este vorba despre domnul Martin Dorsman, de domnul Jean-Louis Jerome și domnul Roberto Abondio. Regardez. Allez, pour ce deuxième panel sur la digitalisation dans, les, dans le domaine des transports, on va tout de suite donner la parole à Monsieur Martin Dor. Euh, acum începem cu al doilea nostru panel. Îi dăm cuvântul domnului Martin Dorsman, secretarul general al Asociației Armatorilor Europeni. Aveți 5 minute la dispoziție pentru a ne spune care e viziunea dumneavoastră cu privire la transporturi. Aveți cuvântul, pornesc cronometru, 5 minute. Okay. Good morning to all. Uh, thank you for inviting EXA. Um... Bună ziua tuturor, vă mulțumesc pentru invitație. Voi ține o prezentare scurtă, sper să mă încadrez în 5 minute. Voi vorbi despre, să vorbesc despre digitalizare și transport și eu voi vorbi despre comunicare între nave și porturi la intrarea în port. Subiect care este discutat uh, în momentul de față, inclusiv aici. Reprezentăm mai multe zeci de asociații de proprietari de nave din Europa, din Uniunea Europeană și Norvegia. Consider că digitalizarea în domeniul transportului și al transportului nautic este extrem de important. Să încep cu uh, transportul de marfă pe mare. Scopul digitalizării este important. Nu dorim să digitalizăm doar de dragul de a digitaliza. Dorim, în primul rând, să scădem povara administrativă. Rezultatele vor fi că va scădea costul uh, comerțului intra și extracomunitar, comunitar și în ce privește transportul pe distanțe mai scurte, vedem că avem uh, progrese importante mulțumită digitalizării care duc la creșterea competitivității. În plus, digitalizarea face ca lanțul logistic să aibă o mai bună performanță în ce privește mediul înconjurător și impactul asupra mediului înconjurător și, de asemenea, reduce povara asupra navigatorilor în general, acum un capitan petrece două-trei ore pentru a se ocupa de documentele și formularele necesare pentru fiecare port în parte. Deci, uh, putem în acest fel să creștem eficiența, dar și siguranța, deoarece capitanul se poate ocupa astfel de alte însărcinări care sunt importante pentru siguranță. În ce privește digitalizarea lanțului uh, logistic, evident că uh, va duce la o mai mare eficiență a întregului lanț logistic, ceea ce reduce costul uh, comerțului intern și extern al Uniunii Europene și la o mai bună performanță în ce privește impactul asupra mediului. Avem și exemple de nave care au așteptat trei zile înainte de a putea să intre într-un port european va reduce timpul de așteptare, va reduce congestia în trafic și, și așa mai departe. Sună foarte bine, dar să vedem care sunt condițiile pentru a beneficia de toate acestea. Trebuie să se facă schimb de date, trebuie să se refolosească datele între porturi și autoritățile naționale. Și aici avem uh, câteva uh, dificultăți. Trebuie să armonizăm datele la nivel european. Momentan nu avem seturi de date armonizate între statele membre și chiar între porturi din același stat membru. Se cer date diferite în diferite locuri. Trebuie, rapor, cât să raportăm în același fel, într-un mod armonizat, care trebuie să fie armonizat la nivel european, nu la nivel național. Avem nevoie de standarde deschise și de tehnologie neutră. În special, în ce actualizarea sistemelor care trebuie să se realizeze într-un fel neutru din punct de vedere tehnologic, pentru ca fiecare utilizator să poată folosi tehnologia pe care o are pentru a folosi sistemul armonizat. Este nevoie de încredere pentru schimbul de date pe lanțul logistic date între încredere între operatori, dar există și întrebări cum ar fi cine să dețină autorizația de a efectua modificări. În ce privește dacă avansăm în ritmul în care trebuie, a zice că da, dacă ne uităm la rapoartele oficiale, dar este nevoie de multe îmbunătățiri, deoarece propunerile pe care le avem acum în discuție nu sunt suficiente pentru a atinge scopurile pe care le-am uh, menționat. Până în 2020 trebuie să avem noi sisteme vamale la nivel național și um, termenul limită pentru noul sistem este 2024, deci trebuie mai întâi să reglementăm lucrurile la nivel național, la nivelul sistemul vamal național și după aceea să trecem la cel european. Deci, da, dacă analizez propunerea de directivă privind porturile și raportarea electronică, văd că suntem în grafic, dar nu suntem în grafic în alte privințe, nu avem armonizare între statele membre, începește conținutul și metoda de raportare. În concluzie, digitalizarea este importantă, dar să nu uităm că trebuie să simplificăm și să armonizăm lucrurile și regulamentele. Statele membre trebuie să accepte că există beneficii generale atunci când reușim să facem o armonizare la nivel european și între diferite sisteme de raportare. Mulțumesc! Dorsman. Mulțumesc foarte mult, domnule Dorsman. Îi voi da imediat cuvântul lui Jean-Louis Jerome, care este directorul, directorul general RP Management of the Future. Ryan Ports Barge Traffic. Aveți trei minute. În primul rând, vă voi prezenta cooperarea pe Rinul Superior. Ce este Rinul Superior? E vorba de o parte a Rinului care se găsește între Bart-Württemberg, Alsacia și o țară care nu este membra Uniunii Europene, Elveția. Practic am creat un sistem de cooperare în care sunt acum implicate nouă porturi europene. Este o cooperare destul de exemplară pentru că uh, implică foarte multe industrie, 1300 de companii portuare, 9 huburi multimodale, 500 de milioane de tone transportate, 730 uh, de mile. Am fost, uh, desigur, ajutați de programul TNT pentru a crea această cooperare, dar și de mecanismul de interconectare a Europei. Ce reprezintă acest program? Am observat că există foarte puțină integrare și că se lucrează foarte puțin la comun când vine vorba de aceste tehnologii. Așa că se creează congestii pe căile navigabile. Avem congestii pe Rin, de exemplu. În Franța ne confruntăm cu acestea. E vorba de nouă terminale pe care am vrut să le eficientizăm. Congestiile duc la întârzieri și la costuri mai mari, desigur. Și știți, când o echipă este pregătită să întâmpine o navă care vine cu două ore în întârziere, lucrurile nu se petrec așa cum ar trebui. Așa că noi am încercat să centralizăm schimbul de informații și ne ocupăm de schimbul de informații într-o ța- între o țară europeană și o țară extracomunitară, Franța și Elveția. Și știți că de multe ori sunt aspecte care se suprapun și care duc și la întârzieri suplimentare. De aceea am introdus un sistem de gestionare a traficului și vă arăt uh, un, pe ecran o mostră care este principiul? O barjă poate să-și rezerve un slot pe mai multe terminale. Sistemul calculează dacă aceste sloturi sunt compatibile între ele în funcție de tipul de containere care trebuie gestionate și în funcție de traseul din, între diferitele um, hub -uri. Și avem uh, susținere din partea proiectului european Waiver Information Service. Sistemul exista și înainte, dar se folosea telefonul. Capita, capita, capitanul spunea, sunt la ecluza din Marsilia și a trebuit să ajung la Strasburg cam în două ore. Și când verificam, ne dădeam seama că de fapt era cu 50 de kilometri mai la sud sau 50 de kilometri mai la nord ca să-i dea prioritate nu știu cărui amic. Și lucrurile astea nu simplificau situația. Iar acest proiect operațional permite acum localizarea în timp real a navelor în ecluzele în care se găsesc, pentru a pregăti ecluzele la timp și pentru a pregăti um, primirea acestora. Sistemul este operațional la Strasburg și trebuie extins la toate cele nouă platforme. Acesta ar trebui extins și la traficul mai convențional, de exemplu când e vorba de traficul de petroliere, nave de croazieră sau um, nave de pasageri. Ce am învățat în acest proiect? În primul rând că nu ar trebui să subestimăm valoarea unei comunități de operatori care au așteptări foarte diferite, pe de o parte din punct de vedere cultural, dar pe de altă parte și din natura lor, pentru că avem operatori publici, semipublici și așa mai departe, care toți trebuie să lucreze împreună. Am aplicat o abordare tradițională în informatică, Agile, care ne permite totuși să ne permite să anticipăm nevoile. Această platformă a fost solicitată deja de multă vreme de foarte mulți operatori, dar era nevoie de o platformă neutră pentru că vă imaginați că e vorba de schimb de informații cu privire la tot acest trafic de aceea este nevoie și de o protecție a informațiilor sensibile și de o interfață cu celelalte sisteme. Aici mă alătur și eu solicitării făcute de vecinul meu de masă. E vorba de o definire mai bună a informațiilor, astfel încât să putem avea o, o interfațare mai bună, pentru că fiecare operator are propria sa infrastructură digitală și astăzi avem nevoie de o interoperabilitate totală între aceste infrastructuri. Mulțumesc! Acum îi dau cuvântul domnului Roberto, directorul executiv al New Digital Business la Eurostar. Bine ați venit și aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult că ați invitat și Eurostar. In... Uh, Voi vorbi despre cum încercăm să ajungem în noi moduri la clienții noștri, inclusiv prin digitalizare. A vorbit foarte mult despre macro-tendințele din momentul de față și ce este important pentru viitor. Dar realitatea este că toate aceste macro-tendințe sunt deja o realitate și oamenii care doresc în diferite moduri, iar uh, sectorul digital se află acum în mijlocul lucrurilor ni se oferă foarte multe oportunități de a ajunge într-un mod mai relevant la clienții noștri și de a le de a răspunde nevoilor lor mai bine. Nu este doar o surpriză că în viitor companiile vor putea să beneficieze mai mult pe urma acestor schimbări. Recent cineva m-a întrebat care va fi cea mai mare companie de, de călătorii în peste 10 ani și mi s-a spus Amazon Travel. Ei bine, Amazon Travel încă nu există. dar ne putem aștepta că va apărea ceva de acest fel pe baza oportunităților de a fi cât, cât mai relevanți pentru clienții noștri. În general, se investește foarte mult capital, spre exemplu, trebuie să concurăm pe picior de realitate cu toții. Digitalizarea este extrem de importantă. Căutăm acum să îmbunătățim experiența clienților noștri printr-o mai bună monitorizare a punctelor de îmbarcare, a gărilor, pentru a vedea cum să aibă parte de o experiență mai bună. Încercăm să prezicem ce se va întâmpla pe baza digitalizării și să vedem de unde pot să apară probleme. În plus, pe lângă toate procedurile de cooperare agilă, ne vom concentra și pe interacțiunea cu clientul, foarte importantă. Viziunea noastră pentru interacțiunea cu clientul este să creăm valoare pentru ei și pentru partenerii noștri, deoarece conlucrând suntem mai eficienți. Și avem doi piloni. Primul reprezintă clienții și al doilea datele. Folosind datele pe care le avem la dispoziție, putem oferi servicii mai bune clienților. Cred că dreptul trebuie să pornească de la client, deoarece poți să crezi că oferi cel mai bun produs din lume, dar dacă nu ai pornit de la nevoile clientului, atunci nu va fi folosit. Deci nevoile clientului trebuie să fie întotdeauna baza tot ce facem. Trecem prin uh, procedee iterative, lansăm uh, produse cu viabilitate minimă și după aceea le testăm. Și evident că datele sunt foarte importante. Este important să avem o hartă a întregului ciclu de dezvoltare și să știm ce este relevant pentru clienți a fiecare, în fiecare etapă. În general, sectorul s-a concentrat pe căut căutarea informațiilor de către clienți. Dar acum încercăm să, vedem, să avem o altă abordare, să înțelegem de ce au nevoie oamenii când, călător, când plănesc o călătorie. Mulți, de exemplu, veți merge în concediu în curând și deja vă gândiți uh, cum să căutați uh, cazare pe Airbnb, cum să vă faceți bagajul și așa mai departe. Deci, clienții au nevoie mai complexe decât formatul tradițional pe care l aveam uh, în minte. De aceea, platforme digitale trebuie să centreze pe experiența clientului. Avem nevoie de propuneri care să-i se adreseze, nu să aruncăm cu informații în clienți. Și instrumente digitale ne vor ajuta să înțelegem mai bine cum se desfășoară lucrurile. Am aici câteva exemple privind activitatea noastră la EUSTAR. Tocmai am lansat uh, o nouă propunere în care încercăm să personalizăm ofertele mai mult și evident că folosim datele respectând GDPR, ceea ce este important. Încercăm să nu ne monitorizăm clienții, dar să oferim relevații important, informații relevante, să știm ce este important pentru ei. ai la dispoziție foarte puțin timp, ai două secunde la dispoziție și dacă nu vii cu conținut relevant, clientul va merge în altă parte încă câteva proiecte personalizate și pentru a rezuma, aceștia sunt cei doi piloni, clientul și datele. Și credem în uh, parteneriatul pe termen lung, în a uh, satisface nevoile clienților și acum în final, pentru că mă referi la ce au dus în discuție și colegii mei, am vorbit de mobilitate și de oportunitățile majore din viitor. În viitor vom avea câteva platforme majore, ca Google, ca Amazon și așa mai departe, și platforme micuțe, cum suntem noi, vor trebui să facă parteneriate, iar instituțiile joacă un rol foarte important în această prință. Mobilitatea este centrală, ea nu este ceva din viitor, ea are loc acum și este foarte important să cooperăm, să lucrăm împreună pentru a putea avea oferte relevante pentru clienți în viitor. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru aceste trei intervenții foarte clare și foarte detaliate. Stimați colegi, aveți întrebări? După aceste trei intervenții, domnul Van de Camp. Dank de drie inleiders voor hun... Vreau să le mulțumesc celor trei uh, vorbitori pentru prezentări. Nu am neapărat întrebări, nu avem mult timp la dispoziție, doream să le mulțumesc. Nu sunt întrebări. Atunci vreau să le mulțumesc oaspeților noștri. S-ar putea să mai avem ocazia de a ne întâlni pentru că Dezbaterea cu referire la digitalizare nu se încheie aici, oricând sunteți bineveniți în Parlament și vă spun pe foarte curând. Haideți să-i aplaudăm pe invitații noștri. Mulțumim că ați venit. Et nous enchaînons tout de suite et malheureusement c'est une réunion à huis clos et donc je vais demander à Continuăm uh, rapid cu următoarea parte. E o ședință cu ușile închise. Cei care nu participă la reuniunea coordonatorilor vă rog să părăsiți sala.